Good morning to you all, colleagues. Bună dimineața, dragi colegi, dragi cetățeni. Începem reuniunea noastră. Il giorno, consuete comunicare. Primul punct uh, de pe ordinea de zi, comunicarea rezultatelor reuniunii coordonatorilor. Coordonatorilor, coordonatorii au uh, decis așadar la reuniunea dinainte în unanimitate despre procedurile, procedurile de urgență pentru cele două petiții, 1375 pe 2013 și 1666 pe 2013. Secretariatul va pune în calendarul nostru aceste două petiții cât mai repede. În ceea ce privește ordinea de zi a reuniunii din 16 decembrie, coordonatorii au confirmat decizia de aprobare care a fost deja formulată prin procedura scrisă în uh, săptămâna trecută, în timp ce pentru proiectul de agenda pentru reuniunea din ianuarie, acesta va fi distribuit tuturor membrilor și după aceea va fi adoptat prin intermediul procedurii scrise. S-a mai decis de, de asemenea o modificare a cererii din partea colegilor Boștinaru și Iar la recomandările pe două petiții, 13-17 din 2013 și 448 din 2013. Președinția a făcut apoi diferite comunicări cu privire la cele punctele înscrise pe ordinea de zi, la diverse diverse comunicări cu privire la anumite uh, acțiuni uh, pe, despre care veți putea găsi documente și le puteți, uh, puteți să luați aceste documente apoi. În ceea ce privește decizia, confirmarea deciziei despre aprobarea ordinii de zi uh, din 16 decembrie, aceasta a fost uh, adoptată de către coordonatori cu majoritate. Nu am alte chestiuni de spus și dau cuvântul de aceea doamnei Zanoca. I wanted to speak on to... Vreau să vorbesc în legătură cu ordinea de zi de astăzi, să mă refer la această ordine de zi. Bine, atunci închidem acest punct și trecem la punctul următor, ordinea de zi a ședinței de astăzi, adoptarea proiectului de ordine de zi, care prevede ca puncte principale examinarea raportului privind vizita de informare în Galicia, examinarea petițiilor cu privire la granițele externe și controlele la uh, granițele externe din punct de vedere veterinar, alte petiții despre măsurile de protecție în domeniul mediului în Valencia și în Spania și alte petiție cu privire la compatibilitatea legislației în domeniul uh, construcțiilor în Cipru cu dreptul consumatorilor o altă petiție cu privire la posibilă încălcare a legii comunitare în domeniul comunitar, în domeniul concurenței în Grecia, un prim schimb de opinii despre raportul anual privind activitățile Comisiei de Petiții, raportor colegul nostru Valeza, și petiții împotriva discriminării uh, proprietarilor, proprietarilor uh, din partea unui fermier din german în Franța. S-a propus și o schimbare a examinării punctelor scrise pe ordinea de zi, în ordinea care trebuie. Deci ordinea de zi va fi tratată așadar în, începând cu punctele 3, 4, 5, pe care tocmai le terminăm, apoi vom trece la punctul 11 și după aceea 6, 10, 7, 8, 9 și 12. Vor fi prezenți semnatarii pentru petițiile de la 11, 7, 8 și 9. Nu avem alte comunicări. Acum, la ordinea de zi, deci acum îi dau cuvântul doamnei Zanoca. Thank you, Chia. Mulțumesc, doamna președinte. Propunerea mea este să scoatem punctul 6 de pe ordinea de zi, și anume examinarea amendamentelor la raportul privind vizita de informare în Galicia. Nu avem traducerea amendamentelor, așa uh, încât cum pot să analizez un amendament pe care nu-l înțeleg? Din păcate nu înțeleg uh, limba uh, spaniolă. Pe de altă parte, cu, privește la, cu privire la partea descriptivă care a fost prezentată ca un ultim document final în noiembrie. Acesta a fost depus înainte de primirea de către comisie a unei scrisori din partea președintelui comisiei uh, AFCO, domnul Casini, care explică Uh, care este procedura uh, legată de uh, votul pe rapoartele în urma unor vizite de informare. Partea descriptivă este în contradicție cu aceste recomandări la care m-am referit și Angelica Vertman și eu suntem doi membri ai unei delegații formate din trei membri. Noi suntem gata să supunem partea descriptivă uh, a uh, acestui raport, deci um, o majoritate, pe baza. Deci, pe de o parte, vom avea o parte uh, a raportului semnată de mine și doamna Wertmann și celălalt semnat de domnul Boulogne. Asta pe baza recomandărilor Comisiei AFCO. Suntem gata să facem acest lucru până la uh, următoarea întâlnire a Comisiei PETI, pentru că nu am putut să o facem până acum. Singura întâlnire privind această parte descriptivă a raportului a avut uh, loc ieri, nu am ajuns la un consens. Uh, deci există o opinie majoritară și uh, o opinie uh, diferită, așa încât avem nevoie să punem de acord cele două uh, părți. Uh, deci propunerea mea este să amânăm până la următoarea întâlnire. În legătură cu acest punct, Comisia și coordonatorii au discutat deja ce trebuie făcut și s-a votat deja de mai multe ori. Deci nu cred că este oportun acum să redeschidem o discuție pe această temă, dar uh, având în vedere propunerea doamnei Zanoca, aș vrea să cer uh, poziția dumneavoastră, cum celor care compuneți această comisie, sunteți pentru această cerere a, de retrimitere a discuției? Domnul Chichester? Thank you, madam. Mulțumesc, doamnă președinte. Nu am vorbit în legătură cu asta la întâlnirea coordonatorilor, însă uh, sunt gata să le susțin pe doamna Zanoca și doamna uh, Bergman. Uh, quindi, chi e favore... Mulțumesc. Cine e deci pentru trimitere? 1, 2, 3, 4. Cine este împotrivă? 9. 9 împotrivă. Cine se abține? Mulțumesc, domnule Boștinaru. Deci 10 împotrivă, 4 pentru, nicio abținere, se respinge cererea și decizia cu privire la ordinea de zi se confirmă așa cum am citit-o eu înainte și am propus-o înainte. Continuăm cu punctul 3 de pe ordinea de zi. Am uh, înaintat, așa cum este obi obiceiul, diferitele părți care, deci uh, la partea B a noastră, propunerile de petiții, de care este, a căror închidere este propusă. A fost distribuită această listă, dacă nu mai sunt alte comunicări. Din partea mea nu sunt comunicări. Dacă nu mai sunt obiecții din partea dumneavoastră, aceasta va fi uh, încheiată, așadar, această listă. Și vom trece mai departe atunci la partea cealaltă a ordinii de zi. Așa cum uh, a fost aprobat, uh, acum, prin modificare, trecem la punctul 11 Punctul 11 fiind petiția 0338 din 2012, adresată de Georgios Floras, de cetățenie Elena, privind pretinsa nerespectarea legislației UE în materie de concurență de către Comisia Elena pentru Concurență. La acest punct îl avem în sală pe petiționar și vreau să-i dau cuvântul pentru 5 minute petiționarului. Domnul uh, Georgios Floras, aveți cuvântul. Uh, esteemed Doamnelor și domnilor, uh, stimați eurodeputați, confruntarea mea cu Comisia de Concurență din Grecia durează de mai mulți ani. Totul a început cu o plângere în 2001 împotriva unui cartel din Grecia. Comisia de Concurență a întârziat analiza uh, plângerii mele în beneficiul cartelului și în detrimentul uh, contribuabililor uh, eleni. M-am plâns peste tot și la Comisia de Petiții care a spus că am dreptate. Decizia a fost emisă în 2001. În cele din urmă, Comisia de Concurență mi-a spus în 2009, cu mare întârziere, Uh, impunând uh, amenzi de 25 de milioane de euro uh, cartelului pentru ceea ce mă plânsesem în 2001. Prin urmare, am avut dreptate să mă plâng. Am dus Comisia de Concurență în fața instanței pentru o analiză întârziată. În iunie 2013, Curtea Supremă prin decizia 2903 uh, uh, m-a răzbunat și uh, a decis să se dea despăgubiri mari pentru întârzierea cu care s-a judecat cauza mea. Deci am avut dreptate. Dar nu asta este uh, situația de astăzi. Cazul pe care uh, îl analizează Comisia de uh, Petiție astăzi este unul care este foarte important pentru că dă dreptul cartelului de a cere să fie achitat pe baza documentelor oficiale, iată ce s-a întâmplat în Grecia. În iulie 2006, Digi Concurență a spus în propunerea sa că atât uh, că toți uh, vânzătorii angro de cărți străine au creat uh, un cartel. Procesul a fost suspendat în 2009, în septembrie, pentru motive care nu erau legate de cauză. În 2008, în aprilie, au fost emise noi recomandări pentru aceeași cauză. În noua propunere, Uh, judecătorul pentru practici de cartel concertate a fost înlăturat și ne-am mirat de ce. Am văzut că aceasta a fost o contraindicație a practicilor concertate. A fost trimisă o scrisoare în noiembrie 2006 de către acuzat. Cinci luni după aceea se adoptase deja recomandarea pe baza celor spuse de DigiCom, această uh, scrisoare arată înțelegerea între cele uh, două carteluri. Nu au existat dovezi că acestea nu uh, erau niște scrisori contrafăcute uh, de vânzătorii angro. Și uh, totuși, uh, Digi Concurență le-a acceptat și au înlăturat din propunerea lor uh, prevederea uh, referitoare la cartel. În uh, propunerea din iulie 2006 se spune în această hotărâre sunt condamnați cei care instituie astfel de carteluri dar uh, după aceea a existat o înțelegere. Deci aceste scrisori uh, nu confirmă uh, scrisorile primite de cele două părți. Acuzatul nu poate să fie învinuit de crearea unui cartel. Acest lucru creează un precedent pentru instituirea unui cartel. Companiile care sunt Uh, condamnate pentru sau acuzate că au creat un cartel pot să vină cu astfel de uh, scrisori uh, care sunt practic false. Acest lucru a fost acceptat anterior, de aceea s-a creat un precedent. Apoi, domnul Xinitis, ministrul dezvoltării, a scris o scrisoare primului ministru, ministrului dezvoltării și Parlamentului. Pe data de 4 aprilie 2012, scrisoarea se regăsește în dosar și uh, domnul Xinitis spune este, în afară de cele de mai sus, Poziția privind această persoană este uh, ciudată. Multe întrebări uh, au fost uh, adresate în legătură cu cartelurile privind uh, uh, cărțile străine. Și s-a spus că nu există astfel de practici uh, între companii, uh, că există uh, schimburi de astfel de scrisori uh, ostile. Uh, aceasta înseamnă că există un precedent periculos. Înseamnă că dacă uh, astfel de scrisori sunt uh, trimise, fără verificarea prealabilă a conținutului, acestea vor fi folosite pentru a duce uh, la uh, dezvinovățirea persoanelor în cauză. În felul acesta, legislația europeană a concurenței nu se aplică în Grecia. Vă mulțumesc. Thank you for the commission. Mulțumesc, uh, Dorothy Dalheimer, din partea Comisiei. Mulțumesc, doamnă președintă. Bună dimineața. Sper că mă puteți auzi. Suntem aici pentru a analiza o problemă ridicată în discuție de petiționar, legată de Comisia Elena pentru con uh, concurență. Cred că petiționarul s-a uh, referit la autoritățile de concurență elene, ca să fim clari. E vorba de uh, cărțile de predare a limbilor străine din Grecia și așa cum s-a menționat de către reclamant în acest caz reclamantul uh, a uh, obținut câștig în această cauză și această plângere a dus uh, la o analiză aprofundată care a dus la două decizii de aplicare. Sigur, s-a spus că a existat o poziție dominantă colectivă a celor reclamați și autoritățile de asemenea, într-o altă decizie, a hotărât că au fost restrângeri verticale. Deci uh, au fost uh, date uh, amenzi mari acestor entități reclamante și cu toate acestea petiționarul ne atrage atenția asupra faptului că nu a fost mulțumit cu eliminarea unui alt aspect al cauzei și anume practici concertate Uh, alegația de practici uh, concertate, ceea ce înseamnă că uh, autoritățile elene au luat foarte în ușor o serie de dovezi care au fost depuse și sugerează că această documentație a fost fabricată. ca răspuns. În primul rând, dați-mi voie să subliniez și am spus și mai devreme, acest caz a fost judecat de autoritățile de concurență elene. A fost și uh, sarcina instanțelor uh, de uh, recurs elene să vadă dacă ceea ce s-a hotărât era în conformitate cu legea. Nu Comisia Europeană este cea care trebuie să reevalueze dovezile în orice caz. Aceasta este sarcina instanțelor competente naționale. În acest caz, decizia sau ambele decizii au fost date de Uh, autoritățile de concurență din uh, Grecia și au fost susținute de instanțele uh, competente. Reclamatorul ar fi putut să fie implicat în aceste proceduri în instanță, însă înțelegem că a optat să nu facă acest lucru. Reclamatul s-a adresat parchetului general și uh, a încercat uh, să uh, își spună punctul de vedere, a urmat căile de atac pertinente și înțelegem că există încă în continuare în acest sens acțiuni pe rol în Grecia. Din punct de vedere al Comisiei, avem o um, perspectivă mai generală și ne întrebăm dacă acest caz, acest aspect poate să fie văzut drept o sursă de preocupare pentru uh, eficiența autorităților de concurență și aplicația legislației în materie de concurență în Grecia. Trebuie să ne bazăm pe faptul și vedem că Aici suntem într-adevăr în prezența unui aspect de amănunt, de detaliu într-un uh, caz și un caz care a fost susținut în fața instanței și pe fond a fost confirmat de instanțele competente. Asta înseamnă că instanțele competente nu au găsit uh, nicio problemă în acest uh, caz. Totuși, Acestea sunt elementele pe care le avem uh, spre analiză. Nu avem alte indicii și nu există indicii că ar fi o problemă generalizată. Dintr-o perspectivă mai amplă, însă trebuie să ținem uh, cont de faptul că întotdeauna, într-un caz de concurență, există două părți și uh, părâții uh, au dreptul să se adreseze instanței. Uh, sarcina uh, probei uh, aparține autorităților de concurență. Dacă nu au fost suficiente dovezi pentru a face sacina probei, este rezonabil ca acel aspect să nu mai fie luat în considerare. Acest lucru este foarte bine consfințit în jurisprudență și nu vrem să creăm un precedent în general, nu avem indicii că autoritățile elene au avut uh, o uh, atitudine uh, clementă. Știm că autoritățile și cei care aplică regulile competenței sunt foarte stricți. În 2009, comisarul Cruz, care răspundea de problemele de concurență, a scris acestei comisii și anume că uh, Um, aplicarea legislației uh, în materie de concurență în Grecia este peste uh, standardul uh, unor țări de statură comparabilă. Deci, faptele pe care le avem în fața noastră se referă la o speță din 2009. A mai trecut ceva timp de atunci, s-au făcut eforturi în Grecia pentru a spori sistemul de aplicare a legilor în materie de concurență. Într-adevăr, s-a uh, revizuit uh, în 2011 actul legislația privind uh, concurența și aplicarea legislației a fost consolidată. Au fost numite noi persoane la Autoritatea pentru Concurență Elena și autoritățile pe care care există în momentul de față sunt cu totul altele din 2009. În acest context, mi se pare foarte greu să tragem concluzii din uh, ceea ce s-a întâmplat în 2009, ținând uh, cont de faptul că acestea au fost analizate in extenso în instanță. O să închei spunând că, după părerea noastră, uh, este timpul să lăsăm deoparte această chestiune. Sigur, trebuie să dăm atenție a, a, activităților autorităților elene de concurență și să le, urmăm, să le urmărim îndeaproape. Însă această autoritate trebuie să meargă mai departe pentru a închide acest caz concret și să-și îndrepte atenția către detectarea și criminalizarea altor acte în activitatea de aplicare a legii în materie de concurență. Vă mulțumesc! <coughs> a Mulțumesc, Μπορώ να πω και εγώ ότι πράγματι... Mulțumesc. Trebuie să spun și eu că această autoritate pentru concurență cu nou reprezentant, domnul Chirițachis, este la un alt nivel decât uh, înainte. Dar aici este vorba de o speță anume din 2009 Petiționarul s-a adresat acestei comisii pentru concurență cu două solicitări. Una se referea la această practică de cartelizare, cealaltă plângere, unde a avut câștig de cauză, de altfel, a dus la o amendă importantă pentru concurenții dumnealui. Acum, problema de care se plânge acum petiționalul este că s-a făcut o diferențiere, o modificare um, a acuzațiilor și anume partea de, de cartelizare a fost ulterior eliminată. Nu s-a mai ținut cont de aceasta. Asta ca urmare a dovezilor uh, prezentate, niște scrisori uh, care demonstrau că aceste două uh, companii care erau acuzate cartelizare își trimiteau scrisori um, um, în conflictuale. Acum întrebarea juridică este aceste documente pot fi luate în considerare? Pentru că în Grecia legislația stipulează modul în care instanțele, autoritățile competente, trebuie să ia în considerare astfel de dovezi. Și care sunt acele dovezi de care pot să țină cont? Și se pare că aici a avut loc o încălcare a legislației. Știu cum stau lucrurile în Grecia și se pare că, într-adevăr, aici a avut loc o încălcare, în sensul că s-a ținut cont de aceste dovezi, de aceste scrisori. Iar acest lucru se pare că um, ar fi datorat faptului că unii dintre funcționarii de la secretariatul acestei um, um, autorități pentru concurență au fost implicați. De asemenea, Curtea de Apel uh, din Grecia a dat dreptate petiționarului. și a impus uh, amenzi de 350.000 de euro, sumă care ulterior i-a, i-a ajuns uh, Petiționarului, o sumă destul de semnificativă, aș spune. După care s-a ajuns la instanța supremă în Grecia, care a, s-a pronunțat uh, definitiv ce numini anicti. Se va pronunța în următoarele zile, următoarele luni. Pe piața e netelichia apofăsis. Această petiție, așadar, așteaptă momentan uh, sentința finală și va trebui apoi să vedem dacă putem să plecăm de la premiza că autoritățile despre care este vorba aici vor, au făcut cu adevărat, au încălcat cu adevărat legea. Cam atât. Eu aș spune deci că aș vrea să recomandăm să lăsăm lucrurile deschise aici. Thank you, Mr. Salavrakos. Uh, the floor to Mr. Mulțumesc. Care cuvântul domnul Boștinaru? Grazie, președinte. Uh, dear colleagues, after listening Dragi colegi, după ce l-am ascultat pe petiționar și după ce am ascultat și reprezentanta Comisiei Europene, trebuie să ne gândim la um, chestiunile de detaliu. Este vorba de un uh, interval prea lung. Dacă un tribunal din Grecia a hotărât pe baza dovezilor că a avut loc o încălcare, a confirmat că s-au um, făcut practici de caterizare. Nu în orice domeniu, ci în domeniul vânzării de manuale de limbi străine, ce ne mai trebuie ca să înțelegem că punerea în aplicare a dreptului Uniunii în domeniul concurenței a fost uh, cel puțin uh, discutabilă, dacă nu uh, făcută prost. Apoi l-am ascultat pe domnul Salapracos care spunea că există ipoteza ca niște funcționari ale autorității um, privind concurența au uh, um, avut legături cu cele două um, părți și au scurs informații. Mie nu mi se pare că asta este o punere în aplicare corectă, nu este un comportament corect din partea autorității care se presupune că ar trebui să apere dreptul concurenței într-un stat membru. Mie mi se pare că nu s-au făcut lucrurile bune, de aceea nu sunt mulțumit de răspunsul comisiei care spune că în acest moment în Grecia um, există standarde uh, mai ridicate chiar decât uh, în alte state membre Mie nu mi se pare că așa stau lucrurile. E vorba aici de o încălcare care a fost confirmată de o instanță. Ceva este, nu merge bine. Uh, și așa stau lucrurile așa în Grecia. Acest lucru trebuie menționat. Aceste obligații, și este de obligația Comisiei Europene să se asigure de uh, punerea în aplicare corectă a legislației europene. Și încă un lucru. După patru ani, sau poate peste patru ani, se va încheia definitiv această cauză. Dar ne întrebăm de ce Comisia nu observă cum trebuie modul în care uh, implementează statele membre um, legislația Uniunii. Și nu mă refer aici doar la legislația în domeniul concurenței. De obicei, mă rog, știm că stau la fel lucrurile și cu chestiunile de mediu, cu alte probleme, dar că nu sunt suficienți oameni care să îndeplinească aceste obligații și înțelegem că atunci când e vorba de companii mari, de afaceri, uh, de proporții, de obicei uh, DG Comp este mai uh, activă, reacționează mai repede și companiile care au fost defavorizate de um, astfel de practici, până la urmă primesc câștig de cauză. Vorbesc asta despre companiile mari, dar manualele nu reprezintă chestiuni de proporții. Dar dacă în cazul unor um, mici întreprinderi se fac astfel de încălcări, ce să ne mai gândim atunci la, la ce să ne mai gândim când e vorba de companii mari? Dacă n-a fost vorba de o practică de cartelizare, de o practică concer, concertată, ce să ne gândim? Că cele două companii care sunt uh, în spatele acestui comportament de abuz, de poziție dom- dominantă, au făcut așa spontan uh, aceste demersuri pe Pe ce criterii? Ă, așa, niște practici paranormale sau a fost vorba de o practică de, cartel, de cartelizare? Iată, aici apar noi semne de întrebare ă, și noi trebuie să le dăm de cap. Aș dori ca această petiție să rămână deschisă și sper că data viitoare Comisia va veni cu concluzii mai uh, Uh, coerente, pentru că aici avem de-a face cu o hotărâre a unei instanțe care spune că a avut loc o încălcare um, și s-a aplicat o sancțiune. Dacă, nu se aplică, dacă nicio sancțiune nu e suficientă, atunci ce e suficient? Tu, Mr. Iar. Mulțumesc, domnul Iar. Mulțumesc foarte mult uh, pentru ce ați spus înainte și eu sunt de părere că această petiție trebuie să rămână deschisă. De fapt, noi din cei din Comisia de Petiții suntem cei care decidem, de fapt, dacă mai chemăm la discuție uh, colegii pentru această petiție înainte de sfârșitul legislaturii, altfel sunt de acord cu colegii dinainte. La parola, se nu ci sunt altri... Dacă nu mai sunt alte dorințe de intervenție, dau cuvântul din nou semnatarului pentru un minut de răspuns. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Comisia a fost uh, foarte pozitivă față de noi după 2009. S-a spus de asemenea că acum merg, merg lucrurile mai bine, dar din păcate mi se pare că Comisia cumpără mai degrabă în magazinele din Belgia și nu în cele din uh, Grecia și poate așa ar fi aflat că să avem cele mai scumpe produse de, față de media UE. Ați vorbit despre alte persoane și ceea ce s-a întâmplat în 2006-2007 în a fost exact același personal care a făcut aceste lucruri. Îi mai găsim și astăzi în funcție. În, direcție, în, general, în direcția generală sunt exact aceleași persoane. Deci, uh, practica uh, care s-a uh, întâmplat atunci s-a repetat absolut. Și dacă atunci n-a fost corectă, nici acum nu este. A spus că s-a verificat de către um, curți, de către instanțe. Aș vrea să știu acum, aș vrea să informez de fapt Comisia că de fapt ceea ce s-a hotărât atunci nici nu s-a verificat în instanțe pentru că nu a existat nicio intenție în acest sens, nici nu s-a cerut așa ceva. Asta este ceea ce, ce cadou i-am făcut întreprinderii acesteia. Comisia nici măcar nu ne-a răspuns acum concret la întrebare. Nu aș vrea să discut acum despre acești 10 ani de care mă cert cu ei, dar această practică trebuie să o acceptați, este o realitate. Dacă, de exemplu, mâine vine o întreprindere și vine cu o scrisoare și vă arăt o scrisoare despre ce s-a întâmplat fără nicio dovadă, aceasta pentru noastră e o dovadă suficientă? Deci, doamnă președinte, eu uh, sunt președinte într-un for destul de important în uh, Comitetul de Administrație, știu exact ce se întâmplă în Grecia și nu vine comisia să ne spună ce avem de făcut acolo. Cartelurile sunt uh, entități extrem de puternice care sunt foarte active la noi pe piață și e vorba aici numai de sancțiuni chestiuni financiare pecuniare, dar știm foarte bine că cu un singur detaliu se poate schimba ceva. De aceea și Grecia este regina cartelurilor. Mulțumesc! Mulțumesc. Pe baza a ceea ce am ascultat acum de la semnatarul petiției, comunicarea comisiei, cerințele din partea membrilor care au luat cuvântul, am reținut așadar că este oportun să lăsăm deschisă această petiție și să cerem o clarificare suplimentare în scris din partea comisiei pentru ca să încercăm să eliberăm uh, toate aceste uh, neclarități, să, le, să clarificăm toate aceste probleme pe care le-a menționat acum semnatarul petiției cu privire la corectitudinea anchetelor care au fost uh, derulate sub gestiunea comisiei și cu privire la alegerea interlocutorilor de către comisie pentru a verifica dacă uh, actele denunțate sunt justificate sau nu. Eu cred că ar fi de aceea oportun, având în vedere ceea ce am auzit acum, pentru ca să putem da un răspuns convingător instanțelor uh, din țara semnatarului și a persoanelor care au înaintat această petiție, să ne clarificăm încă un pic uh, ideile. Aș cere de aceea Comisiei să ne dea un răspuns în detaliu înscris. și după aceea Comisia noastră va decide cum va proceda în funcție de calendarul pe care îl va avea și în funcție de răspunsul Comisiei. Mulțumesc foarte mult uh, petiționarului, mulțumesc uh, pentru că ne-ați prezentat aici chiar petiția dumneavoastră și trecem la punctul următor de pe ordinea de zi, care este în conformitate cu modificarea făcută la începutul ședinței noastre, punctul 6. Raportul cu privire la vizita de informare în Galicia, Spania. Primul care a cerut cuvântul este domnul Bulon. Ok, one minute, Mrs. Zanoka, please. Doamna Zanoka, un minut. I want to, to make a state. Aș vrea să fac și eu o afirmație. Nu voi putea să particip la discutarea amendamentelor la acest raport, deoarece amendamentele nu au fost traduse într-o limbă pe care să o înțeleg, și nu putem să discutăm uh, amendamentele având în vedere faptul că doi membri dintre cei trei care erau eligibili pentru a redacta partea descriptivă a acestui raport nu sunt de acord cu această parte descriptivă care este înaintată de către doamna președintă. Este uh, o conspirație a grupurilor politice mari de a accepta acest raport fără a ține cont de poziția a doi dintre cei trei membri ai delegației propriu-zise. Desigur, puteți să vă folosiți de mecanismul de votare, de mașinăria de votare, dar eu nu vreau să particip la acest joc. O să scriu astăzi o scrisoare către președintele Parlamentului pentru a vedea modul în care se depun aceste rapoarte în, în Comisia pentru petiții. Îmi pare rău, doamnă Zanuca, că abandonați și îmi pare rău că nu sunteți de acord că atunci când lipsește un bun simț din partea celor care ar trebui să decidă pentru cetățeni, trebuie să se înlătur, trebuie să se folosească principiul democratic al voturilor, trebuie să se substituie acesta. Deci, dacă nu înțelegeți, îmi pare foarte rău. Mă întorc acum la discuția noastră. Domnul Bulon avea cuvântul și vă rog, aveți cuvântul dacă se poate nu prea mult. la Mulțumesc, doamnă președinte. În primul rând, felicitări pentru alegerea înțeleaptă a comisiei noastre. În felul acesta vom putea în sfârșit să mergem mai departe, să luptăm împotriva încercărilor publice sau nepublice de obstrucție, de anulare, de amânare permanentă a acestui dosar și să ne asumăm răspunderea față de cetățenii spanioli, mai ales cei din Galicia, dar în general în fața cetățenilor europeni. Acum, având în vedere amendamentele depuse, aș vrea să mulțumesc tuturor deputaților care au contribuit cu amendamente. Sunt 84 de amendamente primite până acum, majoritatea sunt în spaniolă și Aș vrea să semnalez colegilor că, datorită noului instrument de traducere al Parlamentului European, avem instantaneu o traducere excelentă în toate limbile ale tuturor textelor, asta chiar și din spaniolă și tocmai datorită acestui instrument am putut și eu să analizez uh, amendamentele și să vă vorbesc astăzi despre acestea. Sunt câteva puncte pe care aș vrea să le subliniez. La amendamentul 1, uh, mi se pare uh, neacceptabil, uh, e vorba de um, articolul 57b, pentru că acesta vrea să elimine textul în ansamblul său. Mi se pare că um, trebuie că să-l declarăm inacceptabil uh, noastră, de fapt, puteți să stabiliți acest lucru, dar aș vrea să subliniez că aici este vorba din nou de um, încercare de amânare um, a răspunsului nostru față de cetățenii din Galiția. Apoi, amendamentul 2, um, care a fost depus în numele unei persoane care nu mai este eurodeputat. Dacă cineva vrea să depună amendamente în cadrul acestui emiciclu, poate să facă acest lucru în numele său. Nu avem dreptul să menționăm numele unei persoane terțe care nu mai este eurodeputat. Așadar, nu cer ca aceste amendamente să fie declarate neacceptabile pentru că au un caracter perfect onorabil, însă cer să se mm, retragă mențiunea la numele acestei persoane care nu mai este eurodeputat. După aceea, v-aș atrage atenția asupra caracterului inacceptabil al mai multor amendamente care evocă niște petiții și ele neacceptabile sau chiar al, care evocă niște petiții care se, refer, se referă la Ria de Ferol, altfel decât um, așa cum a fost ea um, menționată în petiția noastră. Este vorba de amendamentele 4, 5, 10 și 59. N-aș vrea să intru acum pe fond, pentru că deja am vorbit foarte mult uh, până acum N-ar fi prea lungă discuția. Aș vrea oricum să le mulțumesc tuturor colegilor care au depus amendamente. Majoritatea dintre acestea mi se par perfect acceptabile, interesante din partea colegilor de la PP, SND, GUE și cred că nu vom avea probleme deosebite în acest sens. Vă mulțumesc încă o dată. Eh, Mrs. Wertmann. Mulțumesc, doamnă Wertmann. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Doamnă președinte, în ceea ce privește accesibilitatea sau neadmisibilitatea unui amendament, când este foarte clară poziția acestui amendament, e destul de complicat și de, de deranjant. Nici n-aș vrea să intru în acest subiect. După părerea mea, nu este vorba decât de o, de o încercare a uh, colegului de a-și uh, impune poziția lui încă o dată, așa cum a spus-o de fapt încă o dată și a spus-o și șeful de delegație și noi trebuie să facem ce spune el. După părerea mea, aceasta nu este o procedură democratică. În legătură cu celelalte amendamente nu pot să vă spun decât atât. Înțeleg spaniolă, dar din păcate nu vorbesc destul de bine și nu înțeleg totul. Deci aș saluta faptul că să, să existe într-adevăr măcar în engleză o traducere a acestor texte în spaniolă și aș cere de aceea să considerați această problemă problemă. Am făcut eforturi, dar nu înțeleg totul. Restul discuțiilor cred că nu are rost să le mai purtăm. Am încercat și ieri să ne mai punem de acord. Mi se pare că amendamentele sunt foarte interesante, sunt foarte bune și eu voi înainta, voi susține uh, câteva amendamente care au fost înaintate de către colegi. Mulțumesc! Mulțumesc, doamnă Vertman. Văd că ne întoarcem din nou la discuția despre amendamente. Cred că ne pusesem de acord pe un calendar în legătură cu amendamentele care sunt în momentul de față în faza de traducere și nu se va vota dacă colegii nu au avut posibilitatea să examineze amendamentele măcar în engleză. Așa s-a decis, de fapt, și la fosta reuniune, la ultima reuniune, deci nu este niciun fel de motiv de îngrijorare în momentul de față. Fiecare nu face decât să Uh, crească gradul de cunoaștere despre acest subiect a celor care n-au participat, discutând despre amendamente și despre raport, dar uh, neavând doar, e vorba de un prim schimb de opinii din partea celor care nu au neapărat nevoie acum de o traducere, dar va urma și acea traducere, avem, vom avea un vot în deplină cunoștință a cauzei, fiecare va putea cunoaște în detaliu amendamentele. Dau cuvântul acum lui domnului Milan Mon yo celebro que la comisión de forma mayoritaria pues haya decidido no seguir Mulțumesc, președinte. Comisia a decis cu majoritate să nu facă o procedură de blocaj. Ne aflăm așadar pe ultima 100 de metri a unui proces destul de lung, în care s-a izbit de destule obstacole. De fapt, ar fi trebuit să se încheie cu mult uh, înainte. Avem concluziile și recomandările în fața ochilor și este momentul să încurajăm bunătățirea situației acestor RIAS și sper că autoritățile din Galiția vor da dovadă de voință de îmbunătățire a situației apelor din aceste RIAS. Pe de altă parte, avem o bază acceptabilă și împreună cu domnul Iturgaiz am venit cu o serie de amendamente de exemplu, cred că ar trebui să se vorbească de Ria de Oburgo și nu se menționează mereu numele corect. Au mai fost și alte amendamente în care vor doar să clarifice textul mai mult, altele uh, aduc o serie de nuanțe textului de bază, încearcă să elimine niște texte care, niște formulări care nu ni se par prea fericite. Acum, spunem că ajungem la sfârșitul acestei curse și împreună cu domnul Isurgais cred că am dat uh, uh, dovadă de spirit constructiv. Uh, suntem oricum de acord cu multe dintre amendamentele prezentate și Sperăm că unele dintre acțiuni vor putea să primească și finanțare europeană pentru a ajuta autoritățile locale din Galicia să îmbunătățească situația acestor, DIAS. Help Ah, okay. It's difficult your name. Eh? <laughs> to understand. Right. Mi-e greu să vă înțeleg numele, îmi cer scuze. Bueno, yo creo que este informe es un informe que ha tenido un recorrido cuando menos accidentado eh, y haciendo la traducción de una. Mulțumesc, doamnă președintă. Uh, sigur, văd că ne tot învârtim în jurul acestui subiect, uh, însă vreau să-i mulțumesc domnului Bergman. Am uh, luat notă de toate obiecțiile aduse procedurii. Depunerea de amendamente în limbi care nu pot fi înțelese de alți eurodeputați este o practică nedemocratică. Domnule Bulan, înainte de a veni în acest parlament, am uh, fost uh, managerul unei uh, companii lingvistice care folosea pe scară largă traducerea efectuată de mașini și știm ce se întâmplă cu astfel de traduceri, cum sunt aceste traduceri. Uh, o mașină de traducere nu poate să facă acest uh, lucru în mod acceptabil. Deci vreau să avertizez împotriva utilizării acestui tip de traducere. În ceea ce privește chestiunea în cauză, uh, cred că există o contradicție între uh, raportori în ceea ce privește domeniul uh, uh, de aplicare a acestui raport și ceea ce se întâmplă în Galicia. Raportul nu ilustrează, de fapt, uh, ceea ce au spus petiționarii Comisiei în legătură cu zonele din Galicia. Situația este foarte serioasă în ceea ce privește RIAS Uh, încearcă să încetinească lucrurile și directivele nu sunt aplicate în mod corespunzător. De fapt, acest lucru reiese din tot uh, raportul. Uh, amendamentele sunt menite să reflecteze realitatea și poziția petiționarilor. Vreau să îi mulțumesc lui Ana Mirando, care a muncit foarte greu să uh, elaboreze aceste amendamente cu autorizația serviciului juridic uh, al acestei comisii. Trebuie să discutăm în continuare amendamentele. Multe dintre amendamentele la care v-ați referit sunt similare cu ale noastre. Deci, cred că trebuie să uh, ajungem la un compromis și să avem o discuție uh, fundamentală privind amendamentele. Ce vrem de la acest uh, raport? să îl îndulcim ca să exonerăm responsabilitatea autorităților spaniole? da. Și eu vreau să mulțumesc, uh, doamnă președinte, pentru eforturile care sunt făcute pentru finalizarea acestei chestiuni. Sunt uh, de acord cu conținutul și putem să susținem și partea descriptivă uh, partea descriptivă prezentată de cele două participante în delegație amendamentele nu oferă o alternativă. Impresia mea este că uh, pierdem timpul. Trebuie să ne concentrăm asupra recomandărilor. Uh, inițial ni s-a spus că nu putem face nimic um, dacă ne ducem acolo ca membri oficiali. Cred că textul reflectă situația în realitate. Uh, poate că mai putem să adăugăm la text pentru a ține cont de, part, de ceea ce spun uh, toți uh, participanții. Însă este păcat, pentru că, de fapt, noi am dorit să vedem amendamente care să spună că Uh, autoritățile uh, spaniole ne-au ajutat pe parcursul acestei vizite și sperăm că anul uh, viitor vor fi măriri de buget pentru a putea face ceea ce ne-am propus. Însă nu așa stau lucrurile, pentru că vor exista reduceri de buget în Galicia. În amendamentul meu spun că recunosc Uh, munca petiționarilor. Aceștia și-au exercitat drepturile, iar Parlamentul European trebuie să salute acest lucru. Trebuie să Uh, salute faptul că uh, s-au uh, prevalate drepturile lor în calitate de petiționar. Apoi trebuie să spunem că autoritățile competente trebuie să dea răspuns și să respecte legislația europeană. Este o chestiune esențială, mai ales pentru că există hotărâri ale Uniunii Europene care subliniază faptul că Uh, în multe cazuri nu s-a acționat. Aceasta nu poate decât să întârzie lucrurile. Uh, unii uh, pretind că au fost cazuri de neglijență, alții spun că în cazuri de întârziere trebuie să se ia măsuri. Oricum, trebuie să se dea prioritate respectării legislației în ceea ce mă privește, uh, trebuie să avem în vedere și finanțarea uh, la nivel european, pentru că uh, e nevoie de abordări rapide a unor probleme. Sigur că autoritățile uh, spaniole uh, la nivel uh, regional, local pot să procedeze așa cum consideră, însă noi trebuie să subliniem principiul instituțiilor democratice și să respectăm astfel de principii. Sunt în favoarea transparenței, însă nu cred că trebuie să fim alarmiști Spania oferă garanții în uh, ceea ce privește siguranța alimentară, inspecțiile veterinare. Nu trebuie să punem sub semnul întrebării acest lucru. Nu dorim uh, îndoieli în legătură cu inspecțiile care au fost făcute. Așadar, uh, sunt în favoarea transparenței și în același timp cred că trebuie să recunoaștem faptul că uh, Spania a instituit sisteme eficiente de inspecție toate amendamentele menite să uh, dea un grad uh, uh, în plus de transparență sunt susținute de mine. De asemenea, vreau să spun în ceea ce privește Reganosa că poziția noastră este să salutăm răspunsurile pe care Comisia ni le-a dat. Cred că trebuie să existe un dialog între întreprinderi și petiționari. Uh, între societatea civilă, uh, trebuie să uh, existe informații de mediu, să fie făcute publice pentru toată lumea. Deci sunt pentru asigurarea faptului că lucrurile se fac așa cum trebuie. Nu susțin nicio situație de criză în care se fac reduceri mari în ceea ce privește sistemul de sănătate și de educație sau uh, desfințarea statului social. În același timp, trebuie să spun uh, în ceea ce este poziția Ferol. Am uh, discutat cu petiționarii Am discutat cu Asociația Feral, dar, uh, într-adevăr, nu uh, uh, s-a întreprins nicio acțiune. Și acum avem ocazia să intrăm în detaliile acestui caz. Mulțumesc. Mulțumesc, doamna președintă. Domnul Maier. Mulțumesc, doamnă președintă. comisia noastră va avea o imagine uh, proastă uh, în ceea ce privește petiționarii, pentru că noi continuăm să dezbatem și ne găsim într-o situație în care nu am permis unei delegații care uh, grupează trei persoane să își elaboreze uh, în mod democratic raportul. Uh, Uh, situația a fost forțată de la bun început, pentru că președintele uh, delegației a elaborat uh, un raport care nu ținea cont de poziția majoritară în delegație. Asta numai pentru a salva reputația autorităților din Galicia cred că trebuie să vă asumați aceste responsabilități dumneavoastră și Partidul Popular. Șelarea petiționalilor nu este ideea tocmai bună. Trebuie să luăm în considerare aceste petiții. În această comisie au fost trei uh, persoane. Două uh, aveau o părere, altă, uh, cealaltă persoană din delegație era de altă părere. Sigur, după părerea mea, nu așa trebuie să uh, se procedeze. Putem să spunem că autoritățile din Galicia au făcut totul foarte bine foarte bine, genial chiar, dar în realitate uh, situația uh, nu este sustenabilă din punct de vedere democratic și uh, subliniez cuvântul democratic pentru că este vorba de un raport al delegației. Dacă domnul Bolan este în minoritate, trebuie să prezinte amendamente. Eu cred că trebuie să respectăm principiile democratice. Uh, și am fi putut să facem acest lucru cu o lună uh, după încheierea delegației și nu cu 10 luni mai târziu. Asta e absurd, pentru că vorbim despre o anchetă care vorbește de durabilitatea de mediu, compatibilitatea între activitățile industriale și uh, mediu, însă, sincer, nu cred că am respectat principiile democratici, democratice și o susțin pe doamna Zdanoca, colega noastră, Sincer, cred că am fi avut o, o soluție mai bună dacă am fi spus că domnul Boulon este singurul care a făcut această misiune, a fost singurul care a elaborat un raport. Asta ar fi permis o economie de bani și de timp. Deci vă cer să nu vă bateți joc de oameni. Se spune că Reganos are toate autorizațiile necesare că toate aceste autorizații au fost obținute și membrii au uh, constatat proximitatea față de locuințele lor. Uh, dar aceste persoane uh, au suferit consecințele. Ele sunt chiar în imediată apropiere. Nu putem să negăm acest lucru. Asta înseamnă să ne batem joc de oameni. În recomandări se vorbesc de anumiți membri ai delegației, în vreme ce, de fapt, Eh, e vorba de majoritatea delegației și nu o serie de persoane din delegație care au constatat una sau alta. Deci deplâng, deplâng această situație. Și uh, îmi prezint scuze eh, petiționarilor. Noi nu ne asumăm această metodă în grupul nostru. Noi nu considerăm uh, că o astfel de uh, metodă lipsită de democrație este metoda pe care o susținem și sper că în viitor vom fi în mai mare măsură să respectăm principiile democratice. Pentru că ceea ce s-a văzut la fața locului trebuie să apară în raport. Realitatea statelor membre trebuie respectată, trebuie să ajungem la recomandări care să respecte toate regulile de mediu și, sincer, deplâng întru totul metoda acestei anchete. Aș vrea să fac câteva remarci. Îi reamintesc domnului Mayer și tuturor membrilor acestei comisii că uh, aceste contribuții ale doamnei uh, Zdanoca și a doamnei Wertmann au fost reluate în text, se regăsesc în text. Uh, trebuie să știți acest lucru. Ele au fost uh, reluate de președinta ea însăși care ne-a transmis acest document. Uh, doamna președinte Mazzoni a reluat aceste elemente. Apoi, în ceea ce privește democrația, sigur, avem reguli, avem legi și suveranitatea acestei comisii se bazează pe cele hotărâtă în plenară. Și în plenar am votat. Nu erați acolo, uh, domnule uh, uh, Mayer. Uh, votul a fost 10 la 4. Da, da, doamnă Vetman, 10 la 4 s-a votat uh, 10 pentru și 4 împotrivă. Poate că uh, camarazii dumneavoastră nu se interesează de acest uh, lucru și ați rămas singură pe această poziție, însă majoritatea și-a spus cuvântul. Și apoi aș spune colegului nostru care nu cunoaște, care nu cunoaște bine această comisie, domnul Boulan nu are responsabilități. Boulan a spus că a făcut un efort în încercarea de a înțelege lucrurile. Unor primim traduceri automate care nu funcționează bine. Uh, traducerea automată nu ne permite înțelegerea textului 100%, însă oricum a făcut un efort pe care oricine ar fi putut să-l facă. Și dacă întrebați de ce nu există traducere, atunci întrebați secretariatul de ce nu s-a făcut traducerea acestor amendamente. Și pentru a încheia, doamnă președinte, un comentariu în ceea ce privește amendamentele Uh, propuse de doamna Miranda. Doamna Miranda, din fericire pentru ea, uh, nu mai este, poate din, poate din fericire pentru ea, nu mai este membră a Parlamentului European. Domnul Iturgais, uh, o să mă refer acum la amendamentul 24. Francisco José Mianmon a prezentat uh, un amendament uh, în numele domnului Randos Arbon, care a fost uh, eurodeputat cu 20 de ani în urmă. Asta nu prea are sens. Nu putem să admitem astfel de practici. Pe de altă parte, mă adresez secretariatului și serviciilor juridice și aș vrea să mi se confirme tot ceea ce am spus. Să ne menținem la nivelul Uh, regulamentului. Așa cum a spus domnul Mayer, trebuie să respectăm principiul democratic și această comisie are competențe care decurg uh, din plen. Vă mulțumesc, doamnă președinte. La colega Iturgais. Mulțumesc foarte mult, domnul Iturgais. Înainte să trecem la doilea, a doua rundă de întrebări, pentru că văd că și alți colegi mai doresc să iau cuvântul, aș vrea să dau cuvântul mai întâi comisiei și după aceea să continuăm cu runda cealaltă de întrebări. Dau cuvântul acum comisiei. Martin. Polisi? Bien, muchas gracias, señora presidenta. Eh, Mulțumesc foarte mult, doamna președinte. Noi, din partea Comisiei, sperăm că sperăm că o să găsim o bază comună ca să putem să combatem această problemă. Știu că în momentul de față e puțin cam de vreme ca să ne exprimăm și de aceea suntem mulțumiți cu uh, tonul acestui raport și cu faptul că a găsit într-adevăr și uh, o reacție și uh, încercăm să găsim uh, motivul pentru poluare, într-adevăr, și să facem și ceva împotrivă. Important este ca să se activeze comisia. Sunt de acord cu dumneavoastră. Oricum, această dezbatere concretă însă necesită din partea noastră și un text definitiv. Deci așteptăm un text definitiv momentan. Mulțumesc, doamna Vertman. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Aș vrea și eu să folosesc argumentul democrației. Trebuie să-i dau cuvântul lui domnului Mayer, care poate cu care nu suntem de acord din punct de vedere politic pe multe chestiuni, este nedemocratic dacă am o delegație formată din trei membri, doi vin, ajung la o decizie și cel de-al treilea nu este de acord cu ea. Și atunci spun că exact această părere separată este cea care trebuie să se impună. Nu aceasta este democrația, după părerea mea. Rolul delegației este de asemenea depus la îndoială, după părerea mea acum, pentru că am fost trei membri. Dacă opinia și impresiile și experiențele a doi dintre ei, dintre acești membri, nu contează, atunci pot și eu să afirm și aș vrea să discut aceasta și la o reuniune a coordonatorilor. Vă rog că ar trebui să discutăm despre rolul unei delegații care este formată din mai mult de un membru, dacă numai părerea unei singure persoane contează și documentul unei singure persoane care este șeful de delegație. Foarte mulți colegi mă cunosc din celelalte două dele delegații din anul acesta și cred că se poate proceda și altfel, în care șeful de delegație ia deciziile în final, sigur, nu există o discuție, dar atunci, Victor, te rog frumos să telefoneze afară. Deciziile însă ar trebui luate mereu împreună cu membrii și pe baza acestor decizii pe care le-au luat împreună. Pentru că aceasta este democrația. Democrația este o decizie cu, uh, în care părerea majorității contează, pentru că poate că nu se mai aplică acest principiu, poate că acum nu mai avem timp să discutăm despre aceasta, dar totuși aș dori să vă rog să discutăm despre acest subiect. Carlos, tu ai menționat votul 10 la 4. Sunt de acord cu tine, 10 la 4 a fost votul, nu am nimic de zis dar dacă ne-am întoarce și v-ați fi întors, poate că ați fi văzut că minim din patru din acești oameni, zece, au ieșit din sală, deci ei au fost aici numai pentru vot. Da, sigur, se acceptă, nu e, nu e de pus la îndoială, dar totuși este un mijloc ciudat pe care îl folosim acum de decizie. Dacă nu putem să-i uh, convingem pe membrii cu drepturi de pline să voteze, atunci trebuie să închidem baraca aceasta, Comisia pentru Petiții, pentru că nu mai este o procedură democratică și nu contează părerea majorității. Și în al treilea rând, oricum luăm pe oricine care intră în sală, puteam și eu să intru în sală și să-mi aduc oameni și să zic ridicați mâna când vă zic eu. Dar nu este corect așa ceva, dragi colegi. Nu pot să-l las pe cineva să voteze care habar n-are ce votează. Nu se poate să nu discutăm despre așa ceva. Există multe chestiuni de discutat și last but not least am discutat și cu colega, n-am discutat încă cu colega Zanoca, dar vreau să menționez deja această chestiune și anume trebuie să acceptăm decizia ca atare pentru că șeful de delegație șef și președinta noastră a hotărât așa. Trebuie să votăm acel raport, trebuie să respectăm calendarul pe care ni l-a prezentat și eu aș vrea să pun întrebarea dacă documentul, deci raportul, avizul din partea colegei Zdanoca și a mea, nu este considerat uh, ca un raport uh, minoritar și nu ar putea să fie adăugat la sfârșitul raportului dumneavoastră. Pentru că nu mi se pare corect ca un raport care a fost făcut de către doi membri într-o delegație de trei să nu fie țin, considerat deloc, să fie ignorat. Mulțumesc. Señora, señora, señora Berman, eh, eh, querida Angelica. Doamna Berman. Angelica, dragă. Aș vrea să te încurajez să-ți aduci colegii nu doar la vot, dar chiar și la discuții să participe, pentru că tu lucrezi din greu la această comisie. Însă, uh, colegii tăi de grup nu prea apar. Mai văd câțiva colegi de-ai mei, mai văd colegi de la alte grupuri, dar pe ai tăi nu prea. Poate ar trebui să-i uh, încurajezi să vină la mai multe reuniuni. Suntem în urmă cu programul, am întârziat, sunt foarte multe lucruri de discutat pe ordinea de zi. Domnul Boștenar, domnul Mer și domnul Bulan au cerut cuvântul. Și domnul Iraza Valbeita, la fel. Dar să fiți succinți. Pedido anteriormente. Bien, eh, le voy a dar primero a señor Iraza Valbeita, señor Bostinaru, señor Meyer y, ahora, y cierra el señor, el señor Bulan brevemente. Domnul Boștinaru. Domnul Boștinaru, domnul Meyer și uh, după aceea o să dau cuvântul doamnei președinte. Uh, dragi colegi, trebuie să mărturisesc, nu fac parte din nicio conspirație. Să o spun de la bun început. Și este nedrept ca unii dintre colegii noștri se gândesc că unii dintre noi fac parte dintr-un complot, dintr-o conspirație. Nu, e nedrept. Numărul 1. Numărul 2 îndatoririle noastre, atunci când este necesar, este să organizăm vizite de informare, ceea ce am și făcut, să pregătim și să elaborăm un raport în legătură cu vizita de informare, apoi să adoptăm acel raport. Am trecut prin această experiență și nu vreau să pun accent pe experiența mea. Am uh, trăit uh, Uh, în ultimii patru ani multe uh, momente tensionate în această comisie. Bulgaria, Spania, după care uh, vizita în uh, Polonia și de fiecare dată, chiar atunci când nu mi-a convenit, am, am acceptat că este nevoie să ajungem la un compromis, pentru că acesta este trăsătura noastră Uh, nevoia de a ajunge la un uh, compromis. Dacă am reușit să găsim un compromis în multe alte situații, nu văd niciun motiv pentru care nu putem să ajungem la un compromis pe raportul Galicia. Având în vedere că în acest caz acest lucru nu a fost posibil, singura posibilitate este fie să spunem ne pare rău, nu va exista niciun raport și cazul Galicia nu va fi nici măcar uh, menționat uh, în memoria instituțională sau să uh, acceptăm să jucăm pe baza regulilor pe care le avem. Și pe baza interpretării Comisiei AFCO, acest raport va fi elaborat de către președintele Comisiei. Acestea sunt regulile, trebuie să le respectăm așa cum au fost discutate și aprobate de uh, coordonator și de Comisia PETI. De aceea vă îndemn să încercăm să uh, atenuăm tensiunea și să procedăm așa cum s-a hotărât. Domnul Meyer. las cosas no se pueden forzar. La Mulțumesc, voi fi succint. Comisia are putere de plină și hotărăște asupra, variant, asupra rezultatului delegației. Dar dacă stabilim dacă stabilim că nu știu dacă po poate suntem de acord să avem și acest raport al minorității, dacă am fi de acord cu acest lucru am economisit mult timp. Avem, iată, o minoritate uh, care prevalează. Asta e problema pe care o menționăm mai mulți dintre noi. Într-o delegație de trei oameni, doi oameni au o părere și apoi celălalt uh, membru este uh, în dezacord cu, cu ceilalți doi și până la urmă părerea dumnealui prevalează. Am fi putut să facem același lucru în interval de o lună și să avem uh, minoritatea care vine cu amendamente. Doamna Ana Mirando a fost uh, europarlamentar la vremea când s-a făcut vizita și domnul Iñaki acum uh, cumva preia um, părerile dumneai ei dacă domnul care a fost menționat înainte, care a fost deputat acum 20 de ani, îmi pare rău că menționez acest uh, lucru, dar nu e același, uh, nu e aceeași situație. Doamna Miranda a fost uh, europarlamentar atunci când s-a desfășurat vizita. Bine aici, se emienda și punto. Avem o situație așadar unde avem dezacord și atunci cei care nu sunt de acord ar trebui să, să, depin, să depună amendamente. Așa ar trebui să stea lucrurile. Domnul Iraza Balbeitia, Carlos, știu că sunt nou aici, poate că învăț acum uh, regulile. Vreau să-i mulțumesc domnului Bulan că a făcut efortul de a folosi traducerea automată, dar nu poate să ne impună tuturor acest lucru și nici nu poate să justifice lipsa unei uh, Um, traduceri eficiente cu instrumentele automatice. a menționat uh, și diferența aceasta între cei doi foști europarlamentari. Într-adevăr, doamna Miranda a fost europarlamentar la vremea uh, când uh, s-a desfășurat uh, vizita și uh, mi s-a confirmat că, ace- că această mențiune a dumneavoastră este corectă. vreau că tot vorbim despre regulile corecte ale jocului. Doamna președintă, e bine să lămurim acest lucru legat de amendamentele um, venind din partea doamnei Miranda. Pentru că e vorba de amendamente care, din partea unei persoane care nu mai este eurodeputat. Se pare că um, amendamentele vor fi admisibile dacă vor fi preluate numele celorlalți uh, eurodeputați care sunt acum eurodeputați și dacă se retrage numele ei. Domnul Pula, aveți cuvântul acum. Doamnă președinte, mulțumesc. Iată un, batez, un botez de foc pentru noul nostru coleg. Vreau să vă semnalez faptul că sistemul acesta de traduceri care este uh, necesar, uh, mi-a fost mie necesar pentru a, uh, ca eu să pot lua cuvântul cu privire la amendamente astăzi. Este unul foarte eficient, chiar dacă nu este perfect. Acum, domnului Mer, vreau să-i spun următoarele. Dumnealui uh, nu are, de fapt nimeni nu are, monopolul asupra um, petițiilor. Fiecare dintre noi apără petiționari în acest moment și dumneavoastră cred că aveți o manieră destul de parțială de a prezenta lucrurile. Într-adevăr, raportul este 2 la 1, dar raportul pe care l-am făcut eu nu este cel asupra um, căruia au venit amendamentele, ci acesta pe, pe marginea care discutăm acum este cel redactat de doamna președintă. În textul meu, la fel ca și în textul doamnei președinte, apare un amestec echilibrat uh, al uh, celor spuse de petiționar și de către autorități. De asemenea, trebuie să vă reamintim dumneavoastră care apărați acum uh, democrația și mai mulți dintre colegii care au luat cuvântul apără democrația, vreau să vă spun că a existat un vot de la bun început și acolo a apărut problema. A fost un vot care trebuie respectat, uh, pe care ar trebui să-l respectați și dumneavoastră dacă sunteți tocmai pentru procedurile corecte în această democrație și în această comisie, și anume faptul că această petiție a fost um, acceptabilă și altele n-au fost acceptabile în contextul deplasării. Ceilalți doi membri ai um, um, delegației s-au um, bazat pe un text neîncheiat, nepregătit pe deplin de către președintele delegației și care menționa faptul menționa petițiile neoficiale pe care noi, prin vot oficial, am stabilit să nu le includem. Vreau să menționez așadar că primele două puncte principale care stăteau la baza acestui decalaj în cadrul uh, delegației oficiale au fost tentativa de a forța acceptarea unor petiții care n-au fost acceptate de delegație înainte de plecare. Asta s-a făcut în, cu un vot în, în cadrul reunii coordonatorilor și în cadrul delegației în sine. Ei bine, în acest context, președintele delegației, chiar dacă era singurul care făcea acest lucru, trebuia neapărat să aplice procedura, să respecte votul care s-a făcut inițial. Asta am făcut și eu, refuzând petițiile informale și toate încercările de obstrucționare, de anulare, de amânare din partea colegilor, e bine, toate acestea s-au făcut pe baza um, acestor tentative de includere a unor petiții informale. Și acest lucru s-a menționat și în declarațiile pe care le-au făcut ele în presă, în El País. Iată așadar că în textul acesta pe care îl supunem amendamentelor și votului, cred că există un echilibru între ceea ce afirmă petiționarii și ceea ce spun autoritățile, iar eu nu am mandat uh, din partea guvernului din Galiția, nu cunosc pe nimeni acolo, puteți să uh, anchetați, n-am niciun fel de interes acolo și eu ca domnul um, Boștinaru, nu fac parte din nicio conspirație, puteți să-mi spuneți ce vreți uh, dumneavoastră, puteți să faceți politică, domnule Maier, cred că o să funcționeze. Doamna președintă, doamna Vertman, acum aveți un minut, nu mai mult. Mulțumesc, doamna președinte. Do Dragă domnule Bulan, Știu ce afirmații faceți dumneavoastră și vreau să fiu total împotrivă. Dumneavoastră ați încercat să întârziați lucrurile. Dumneavoastră spuneați că nu putem să lucrăm cu textul în engleză. Mulțumim, doamnă Vertman. Cred că putem să încheiem acum acest punct de pe ordinea de zi. S-a stabilit deja termenul de depunere a amendamentelor. Putem trece acum la punctul 10 pe ordinea de zi și anume petiția 80, 1873 înaintată de domnul Rolf Weber cetățean german cu privire la concesionarea unor terenuri agricole în Franța. Dumnealui pretinde că a fost discriminat pe criterii de vârstă. Dumnealui dorea să cultive terenurile respective și a înaintat o cerere în acest sens a autorităților locale. Petiționarul însă încă n-a sosit dar uh, uh, vom asculta întâi Comisia. Mulțumesc, doamnă președinte. Este vorba, într-adevăr, de o discriminare pe criterii de vârstă. Aș vrea să vă amintesc cazurile în care poate să intervină Comisia noi putem să lansăm o procedură de încălcare a obligațiilor. Asta s-a cerut aici. Putem să facem acest lucru dacă nu s-a aplicat corect legislația europeană. Am verificat dacă putem să facem acest lucru în cazul Franței. Există o directivă care se referă la discriminarea pe criterii de vârstă în domeniul um, ocupării forței de muncă. Este vorba de um, directiva 2068. Am uh, examinat punerea în aplicare a acestei directive în Franța. Într-adevăr, Franța a făcut transpunerea acestei directive. Și aici este vorba de codul rural din Franța, care prevede ca în situațiile în care se concesionează un teren agricol, autoritățile să poată uh, ține cont de vârsta uh, persoanei vizate în vederea acordării concesionării. De fapt, autoritățile franceze uh, sunt cele care iau decizia, deci directiva s-a transpus. Dacă un individ simte că a fost discriminat pe criterii de vârstă, ar însemna că în cazul uh, respectiv uh, nu s-a aplicat corect legislația. Dar aici nu ține de competența noastră, pentru că este vorba de un caz particular și autoritățile naționale sau instanțele naționale trebuie să reacționeze în aceste situații. Comisia nu poate să intervină pe uh, cauze speciale, individuale, pentru că, practic, uh, directiva a fost uh, transpusă corect. Noi nu putem să verificăm uh, Um, aplicarea. Domnul Iar a cerut cuvântul. Mulțumesc. Această limită de vârstă se aplică la fel uh, francezilor și celorlalți cetățeni din Uniunea Europeană? Domnul președinte, dacă aveți alte discuții, vă rog să le aveți afară. Trebuie să respectați vorbitorii. Există o, o directivă împotriva discriminării de vârstă pe care statul francez n-a pus-o în aplicare cum trebuie. Pe de altă parte, un uh, fermier care dorește să devină arendaș la 61 de ani, la, da, îi se spune că e prea bătrân pentru a putea lucra pământul și după aceea se constată de fapt că e un caz de excepție, că nu se poate interveni. Mă întreb de fapt ce se întâmplă cu directiva aceasta împotriva discriminării de vârstă dacă nu se poate aplica această directivă. Mie nu mi se pare că este un caz de excepțional. Am mai avut mai multe plângeri în acest sens și mă bucur că a existat, în fine, o plângere oficială înaintată pe, despre acest caz. Pentru că această discriminare uh, este o problemă destul de serioasă, mai ales când pensia, acum pragul de pensionare e 67 în Germania. Nu poți să interzici cuiva să lucreze pe baza de vârstă, într-adevăr, asta este o discriminare de vârstă. Întrebarea, răspunsul care s-a dat însă e destul de simplu. Mi se pare că nu s-a pus în aplicare bine directiva, se spune este o excepție, dar totuși nu e o excepție chiar așa de excepțională, pentru că la arendarea suprafețelor agricole se ține cont de vârstă, se pare. Deci uh, s-ar putea să fie mai degrabă o formă de discriminare chiar uh, mai uh, frecventă, fie că e vorba de un drept în care se încalcă dreptul de reședință sau oricum îi se, inter, îi se interzice unui cetățean UE să depună o activitate agricolă într-un anumit loc. Deci întrebarea pe care am putea să o punem comisiei acum este când dorește să intervine Comisia în fine, pentru ca să se pună în aplicare directiva? Aceasta este prima întrebare. Și uh, în interpretarea este a doua problemă. Se spune că consecințele practice stau în, uh, se contrazic cu ceea ce a hotărât statul francez de a aplica directiva antidiscriminare. Deci eu nu prea înțeleg undeva unde e problema. Uh, mi se, nici eu nu sunt prea departe de 61, adică dacă mi se spune că nu mai am voie să profesez acum în curând, nici mie nu mi-ar place. Victor, Postinar. Victor. Thank you, Mr. Chairman. The answer of the commission... Mulțumesc, domnule președinte. Răspunsul comisiei este oarecum uluitor. În primul rând, fie este o încălcare, fie nu există o încălcare. Nu pot să iei în calcul numărul uh, încălcărilor pentru a spune că e vorba de o încălcare a directivelor atunci când a fost atinsă o masă critică sau dacă numărul uh, este mai scăzut, nu e nicio uh, încălcare a legii. E uluitor cum să interpretăm această recomandare și când putem să considerăm, pentru că acum, la 1 ianuarie 2014, România își va deschide uh, piața uh, vânzării de uh, terenuri pentru cetățenii străini. Când considerați că România potențial încalcă legea atunci când se ajunge la 10 încălcări, 100, 1000 de încălcări? Fie legea e încălcată, fie nu este. Dar numărul de încălcări nu este relevant în fața unei instanțe și întrebarea adresată Comisiei de data aceasta, pentru că este evident, este o diferență uriașă între a vorbi despre și a pune în practică. E frumos să spui că Franța uh, aplică directiva uh, așa cum uh, se cuvine, directiva privind discriminarea pe bază de vârstă, dar în practică spui, a, ah, nu e decât un singur caz, nu prea are semnificație. Uh, în dezbaterea de astăzi. Nu. În fața unei instanțe, fie vorbim de o încălcare, fie nu există încălcare. Și atunci trebuie să se ia o hotărâre. Punerea în aplicare înseamnă materializarea unei uh, legislații și nu când se întâmplă asta, dacă vor exista excepții, uh, Regula de bază este uh, aplicarea uh, cum se uh, cuvine și există numai excepții. Excepția este încălcarea legii. Nu sunt jurist dar chiar și o persoană care nu are cultura corespunzătoare poate să spună că o încălcare e o încălcare, punct. Mulțumesc, domnule Boștinaru. Comisia dorește să uh, spună ceva. Mulțumesc, domnule președinte, pentru că mai îmi dați odată cuvântul. Aș dori să mai aprofundez anumite puncte pentru ca să se înțeleagă mai bine ce face Comisia. Pe de o parte, nu este vorba uh, dacă este un caz 10 sau 1000, așa cum ați spus, ci întrebarea se pune de principiu dacă Comisia poate să intervină în administrația statelor membre și aceasta nu poate să facă Comisia. Comisia poate să sancționeze în fața statelor membre, poate să își utilizeze față de guvern sancțiunile pentru că nu au aplicat bine un drept. Însă, o întrebare mult mai dificilă care se pune atunci este ceea ce, de fapt, Comisia n-a făcut aproape niciodată, cu mici excepții, nu a folosit Comisia altceva decât o încălcare a tratatului, deci acea procedură. Dacă acum Comisia ar trebui să intervină, dacă vede, de exemplu, că sunt 10 cazuri sau 100 de cazuri în care legea a fost interpretată într-un anumit fel, în care Comisia crede că nu corespunde chiar cu originea directivei sau cu intenția originară. Mai întâi, autoritățile naționale trebuie să clarifice acest lucru. Deci, acum, referindu-mă la cazul acesta în parte, aș vrea să vă mai expun încă o dată directiva. Directiva lasă statelor membre libertatea de a introduce limite de vârstă ceea ce poate nu este foarte clar, dar în răspunsul Comisiei scrie acest lucru deja. Directiva despre care vorbim acum spune foarte clar că vârsta este sau poate fi un motiv de discriminare, dar fiind dat că fiecare dintre noi avem o vârstă anume, toată lumea poate fi discriminată într-un fel sau altul. Deci trebuie să se mai clarifice lucrurile în ceea ce privește acea vârstă anume, când se consideră o discriminare și când nu se consideră, pentru că toată lumea are o vârstă, nu? Deci, um, directiva spune în acest sens că în anumite domenii, pentru că e vorba numai de activități profesionale aici sau ocupare, nu există nicio protecție împotriva discriminării de vârstă la nivel european în afara vieții profesionale, trebuie să spun foarte clar. Dar în domeniul ocupării și a lucru, activității lucrative există o limitare și, de exemplu, în domeniul uh, accesului la ocupare, adică premizele pentru a merge pe o anumită carieră sau limitele, pragurile superioare pentru intrarea într-o profesie din cauza contribuției la pensii și așa mai departe, se poate să se impună anumite praguri și acestea sunt lăsate la îndemâna statelor membre. Această latitudine la statul membru a fost aplicată de către Franța în codul rural, cod rural, și s-au stabilit anumite limite pentru activi, depunerea activității de uh, um, arendași, deci de lucrarea pământului. Dacă cetățeanul nu este de acord, el poate să se adreseze instanțelor și autorităților din țara respectivă, chiar dacă comisia, ceea ce nu este cazul, consideră sau ar considera că este un caz de discriminare pe vârstă. De fapt, cetățeanul mai întâi trebuie să se adreseze autorităților din țara respectivă, instanțelor juridice și apoi instanța respectivă poate să meargă la CEJ. Dar comisia a verificat acest caz și a ajuns la rezultatul următor și anume Franța are libertatea să limiteze exercitarea acestei profesii prin impunerea de limite de vârstă și nu vede niciun motiv Comisia de ce ar trebui să intervină pentru că statul membru are latitudinea să decidă singur în spiritul directivei. Aceasta este și spiritul directivei, nu decide totul, nu e un regulament. Statul membru poate să aibă o latitudine în care să acționeze și asta a și făcut Franța. Mulțumesc! Victor, and, and Peter, they have... Victor și după aceea Peter au cerut cuvântul, dar trebuie să continuăm. Vă rog. I want... Domnule președinte, vreau să mulțumesc Comisiei. O să scriu astăzi o scrisoare Guvernului Român spunând că la 1 ianuarie 2014 România trebuie să urmeze calea Franței. Suficient! Dacă e bine și interpretarea este atât de uh, laxă, de ce să nu facă și România la fel? Vă mulțumesc pentru această interpretare foarte deschisă. Știu din uh, Uh, cultura mea că dura lex sed lex, dacă dura lex sed lex nu este bună pentru comisie, atunci o să aplicăm uh, legislația franceză. Peter Iar. Aș vrea să rămână deschisă această petiție, aș vrea să mai și adun câteva informații de la petiționar, vreau să vă mai spun că nu e vorba aici de contribuții la pensie, nu e vorba nici de uh, în ceea ce plătește o țară unei țări terțe, aici e vorba de faptul că cineva deține un pământ care dorește să îl arendeze, deci e vorba de o relație de drept privat. Proprietatea mea personală, privată, va trebui să fie administrată de alții și statul spune nu, n-ai voie, ăla căruia vrei să-i o dai e prea bătrân, dar e o prostie, dar e proprietatea mea privată, pot să o pun la dispoziție cui vreau eu. Și vine statul și îmi zice nu, nu, nu, ăla e prea bătrân. Păi, întrebarea care se pune e care e limita? 50 de ani, 40 de ani, de ce nu 30 de ani, nu? Poate că poate să fie și la 30. Deci dacă așa se discută, atunci directiva discriminării e superfluă, putem să o lăsăm baltă. Și vă spun pur și simplu, mi se pare destul de oribil. E vorba aici de o, o relație între două persoane private și deodată vine statul și se intervine și zice tu pleacă de aici, că tu ești cam bătrân și aceasta mi se pare că este și o, o încălcare a libertății antreprenoriale și în dreptul privat. Eu nu înțeleg această situație, vă spun încă o dată și de aceea o să și doresc să se lase deschisă această petiție ca să mai caut informații. Mi se pare oribil. Asta este cuvânt cuvântul, acela, fiecare țară poate să spună, păi dar eu limitez aici la vârstă, eu 20 de ani și dacă mm, lucrătorii bulgari și români vor să vor lucreze în Germania, gata. N-ai voie decât între 20 și 21 de ani jumate să lucrezi în Germania. Cine e ăla, e prea bătrân, ăla e prea tânăr. Restul n-au voie să lucreze. Nu se poate așa ceva. Muy bien, entonces entiendo que dejamos la petición abierta y eh, les... Mulțumesc. Petiția rămâne deschisă. Peter, vorbesc în spaniol, așa că te rog să spui căștile și să mă asculți. După ce ai spus tu, Peter, și după ce a spus Victor, lăsăm petiția deschisă și o să cerem precizări suplimentare autorităților franceze. Secretariatul va pregăti o uh, scrisoare și autoritățile franceze or să ne dea un răspuns Eh, bun. Eh, salut eh, acum persoana care ni se alătură la președinție. Acum petiția 7 Uh, adresat de profesor de biochimie. E vorba de drosofila melanogaster, muștele de oțet și controlele veterinare la frontierele externe ale Uniunii Europene. O să vă dau cuvântul rapid. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Vreau să vă spun foarte pe scurt încă o dată despre ce este vorba în petiția mea, pentru ca să mai subliniez încă o dată importanța petiției mele. Uh, cercetarea științifică cu drosofila melanogaster este una extrem de importantă și este esențială pentru cercetarea medic- medicală. De ce se folosește drosofila melanogaster uh, pentru cercetare? Pentru că componenta genetică, sau mai bine spus, construcția genei la drosofila melanogaster este foarte similară construcției genetice a omului, este foarte comparabilă și de aceea cu această muscă de oțet se poate face cercetare pentru că se mulțește foarte repede, deci este o vietate cu o viață foarte scurtă și de aceea este foarte interesantă și pentru cercetare. Cercetarea cu drosofila melanogaster și deci uh, cercetarea medicală în Uniunea Europeană se împiedică prin controlele veterinare la punctele de frontieră externe ale Uniunii, și se împiedică chiar considerabil, dacă nu chiar se oprește cu totul uh, complet câteodată. Întrebarea care se pune este de ce a, directiva 491 pe 497 uh, CE a fost uh, încălcată și după părerea mea și după părerea și a pe celui care a, celor care au semnat petiția, aceasta pune în pericol așadar activitatea noastră și se întrebă, întrebarea care se pune este în ce măsură această, aceste prevederi uh, inter, contravin și uh, protecției consumatorului. Ce poate face ce poate face această muscă de oțet pentru consumatorul? Nu are nicio legătură, de fapt, uh, cu produsele folosite de consumator. Întrebarea este însă, pe de altă parte, ce se poate controla din punct de vedere veterinar și medical? Uh, loturile de insecte au fost uh, împachetate de către laboratoare în mod steril și au fost trimise către alte laboratoare unde, de asemenea, sub condiții sterile, se poate face cercetare. Acum însă este momentul ca aceste controle care s-au făcut din 2009 încoace să se, uh, deci ar fi cazul să se găsească o soluție pentru că s-au împiedicat aceste transferuri. Transportul durează prea mult, uh, loturile de insecte ajung câteodată distruse complet, câteodată uh, muștele ajung moarte și nu mai sunt folosibile pentru cercetare. Iată de ce cu aceste muște de oțet nu se mai poate face cercetare. Ce se întâmplă cu adevărat nu se știe exact, dar uh, diferiții transportatori, fie că e vorba de posta internațională FedEx sau UPS sau de spun că nu putem să mai uh, livrăm uh, în perioada estimabilă, pentru că prin aceste controle veteri- fitosanitare veterinare nu mai putem să controlăm uh, durata de transport. Ce se controlează nu se știe exact, ce se face în momentul în care se poate, ce se verifică la aceste vietăți minuscule. Ce, ce se poate verifica, e întrebarea. Și, după cum spuneam, cu consumatorul ele nu intră niciodată în contact, deci nu văd de ce s-ar justifica prin protecția consumatorului controlele. Uh, Iată de ce am înaintat această petiție, pentru că mi se pare că se împiedică cercetarea științifică și muștele de oțet care fac parte din Drosophila melanogaster și sunt extrem de importante pentru cercetarea științifică și sunt trimise, expediate la nivel internațional, ar trebui să fie exceptate de la aceste controle veterinare. Vă mulțumesc! Eh, Mr. Gaistume, ah, from the, from the Commission, Mr. Mrs. Langhammer, please. Din partea Comisiei, doamna Langhammer. Thank you, Madam Chair. Mulțumesc, doamnă președinte. Bună dimineața tuturor. Desigur, înțelegem foarte bine preocupările petiționarului. Am examinat în detaliu, cu atenție, petiția putem să vă asigurăm că și pentru noi reprezintă o prioritate evitarea întârzierilor în transport și evitarea unor poveri nenecesare pentru orice transportator, pentru orice transporturi, indiferent că e vorba de animale mari sau de um, insecte minuscule, cum este această Drosophila melanogaster. Dar în directiva 91 stipulează controlul veterinar al tuturor animalelor vii, pentru că, anima, pentru că statele membre și uh, Comisia au considerat că uh, acesta reprezintă un risc ridicat de introducerea unor um, boli în, în rândul animalelor care putea să afecteze um, animalele din Uniune. În acest moment, uh, suntem în curs de revizuire a legislației privind importurile și am prevăzut o propunere, un proiect de propunere, care este acum uh, discutată de Consiliu și de Parlament. E bine, am examinat posibilitatea ca aceste controle la frontiere să fie făcute pe să fie exceptate, să fie uh, prevadă niște excepții pentru aceste animale în scopuri uh, științifice. Rămâne de văzut cum va, evalua, va evolua această discuție în rândul Consiliului și Parlamentului, să vedem dacă se va accepta această derogare de la controlele la frontiere. Trebuie de asemenea să ținem cont de faptul că nu e vorba de uh, importuri de insecte doar în scopuri uh, științifice, ci mai sunt unele și pentru consum uman. Și deci trebuie să ne gândim că s-ar putea să apară și un risc pentru sănătatea publică dacă aceste insecte care sunt destinate laboratoarelor ajung până la urmă să fie deviate către consumul uman. Dar rămâne de văzut cum să formulăm așadar aceste dispoziții de punere în aplicare pentru legislația privind controalele. Pentru moment examinăm chestiunea și monitorizăm uh, importurile de insecte pentru a vedea dacă uh, există vreun risc care să apară ca urmare a acestor um, importuri de animale. Chirie Viland. Mulțumim Comisiei Europene. Domnul Biland. Ja, vielen Dank. Eh. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Mie nu prea mi-ajunge explicația pe care am auzit-o acum. Dacă mă uit la acest risc ipotetic ca din laboratoare să iasă insectele ca să fie mâncate la un moment dat, mi se pare că am îndepărtat așa. Și cred că orice carton care poate să intre atunci în Uniunea Europeană ar trebui analizat să vedem dacă nu sunt locuitori nedoriți și totuși cred că până la urmă nu se poate justifica cu așa ceva un astfel de control. Deci mai vreau să spun un lucru foarte clar. Reprezentanta petiționarilor, e vorba aici și de laureații premiului Nobel, vreau să subliniez că s-au făcut progrese pe baza acestei vietăți. Au primit premiul Nobel uh, cei care au făcut uh, progrese pentru sănătatea umană care au făcut cercetare, care au reușit pe baza acestei vietăți să facă progrese în medicină. Deci e vorba de un element important pentru cercetarea europeană. E vorba, să nu uităm, și de locația Europa ca um, locație pentru cercetare. Și acest animal, după cum se spunea, este un, o așa numită muscă de o zi, se zice în germană și cred că și în română, și are o zi, uh, um, are o viață foarte scurtă, deci este extrem de importantă pentru cercetare din cauza acestei durate foarte scurte de viață. Această muscă are prea puțin timp ca să poată fi cercetată, deci universitățile din lume discută despre diferitele triburi ale acestei uh, muște, care trebuie să fie și ele crescute în diferite, pe diferite triburi. Deci există mai multe tipuri de drosofila melanogaster care au 6, 7, 8 cer, uh, caracteristici fiecare și care, uh, de exemplu, sunt cultivate de către o universitate în parte și nicio universitate nu poate să-și permită să le cultive pe toate. Și în momentul în care aceste pachete, aceste loturi ajung uh, moarte, aceasta este foarte periculos, nu numai pentru că nu se mai poate face cercetare, ci pentru că tocmai se distruge acest stoc existent. Deci pe tot continentul acesta avem, totuși uh, uh, se face cercetare în mod unitar pe această uh, vietate și câteodată mai bine, câteodată mai prost, dar totuși trebuie să fie respectate și faptul că universitățile, de exemplu, se, își oferă aceste loturi fără costuri și că la anumite aeroporturi se cer taxe enorme, ceea ce iarăși mi se pare nejustificat având în vedere directiva pe care discutăm. Apoi se mai pune întrebarea următoare, dacă în așteptarea unei schimbări în această directivă nu ar trebui să fac presiuni asupra statului membru ca să se uniformizeze aplicarea legislației și pentru ca să nu se distrugă funcționalitatea unei rețele de cercetători, ci din contră să se îmbunătățească, nu să se, ră, se înrăutățească și să fie împiedicată să funcționeze. Mai ales țările care funcționează bine în cercetare, de exemplu Marea Britanie, sunt foarte mulți deputați care urmăresc din Marea Britanie cu atenție această petiție și doresc să se găsească o îmbunătățire cât mai repede. Deci, după părerea mea, Comisia e prea pasivă la această petiție și s-a retras în rolul de spectator până când se schimbă situația juridică, dar nu mi se pare corect. Există linii directoare, există guidelines care ar putea să fie o posibilitate care să poată să dea statului membru o idee despre cele mai bune practici, astfel încât cei care nu vor uh, care vor să acționeze împotriva practicilor deviante să poată să facă ceva până atunci și să folosească aceste cele mai bune practici. Nu sunt de acord deci cu rezultatul dat de comisie. Excuse, ich bin auch mit Și de altfel nu sunt de acord nici cu practica din această casă, din acest parlament, pentru că am trimis aceasta Comisiei Agri și Comisia Agri spune în curând uh, o să avem o, o directivă, o să vedeți că sună la ușă poștașul cu o directivă și nu mi se pare corect să așteptăm. De ce să așteptăm? Pentru că Comisia Agri spune așa, dacă Comisia Agri nu spune că vrem și noi să facem același lucru, nu o să vină prea repede. Deja un an stăm și așteptăm de un an pentru că Comisia Agri de fapt refuză să spună da, vreau să dau și eu un feedback ca să poată să se facă ceva. Nu mi se pare corect cum funcționăm aici în Parlament. Mulțumesc, domnule Viland, și a, pentru această ultimă remarcă. Și acum domnul Boștinaru. Colegi, ascultând uh, remarca Comisiei, voi vorbi în română pentru că sunt lucruri care mă fac să spun chestiuni care par la un moment dat anecdotice, dacă nu comice. Se spune că drumul către infern este pavat cu bune intenții Probabil că nu există un caz mai flagrant care să confirme acest adevăr ca cel pe care îl discutăm astăzi. În România, domnule Viland, uh, melanofila, uh, uh, drosogaster, este considerată musca bețivă sau musculița care populează, drosofila melanogaster, populează uh, procesele de fermentare. E cunoscut acest lucru. Dar dacă am merge pe logica Comisiei, aș întreba Comisia, îi este permis drosofilei să treacă frontiera statelor membre când zboară? O poate face? Pe afirmația dumneavoastră nu are voie să treacă fără permis. Îi este permis drosofilei să populeze locațiile unde se fermentează alcoolul, vin sau faimoasa țuică românească, plums brandy? se întâlnește în cantități mari. Ce face Comisia? Vine și controlează procesele de fermentație și constată dacă există musculița și are certificatul uh, fitosanitar în regulă? Această obsesie de a reglementa cele mai mici detalii ne duce de-a dreptul în ridicol. Pur și simplu în ridicol. Și uh, constat Comisia este foarte atentă la minuscula drosofila melanogaster dar nu vede marile încălcări ale unor norme precum cele pe care le am discutat astăzi directiva privind concurența directiva privind eh, problemele de mediu atât de des menționate aici. de aceea probabil și o spun ca pro european convins au dreptate uneori cei care spun că birocrația de la bruxelles face uneori viața mai dificilă companiilor, cercetătorilor, cetățenilor europeni decât ar trebui să o facă în realitate. Pentru că pur și simplu acesta este un aspect complet banal, nesemnificativ, pe care dumneavoastră îl tratați cu precauțiunea necesară manipulărilor genetice. Nu este cazul, pur și simplu. Nu este cazul și o știți bine. Iar dacă o spun premiile Nobel în acest sens, nu văd de ce Comisia măcar pe ei nu-i ascultă. Probabil Comisia va trebui totuși să accepte că uh, tezele, suportul științific produs de asemenea distinși petiționari este suficient. Este de ajuns ca dumneavoastră să vă ocupați de lucrurile mult mai serioase și să lăsați drosofila melanogaster accesibile cercetătorilor și să nu mai priviți ca dușmanul mortal al sănătății cetățenilor europeni. Mulțumesc! Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε συνάδελφε. Κυρία Γκρός, θέλετε να πείτε κάτι? Doamna Gros, mai doriți să spuneți ceva? Da, mai vreau să spun ceva, spune doamna Gros Hans, cu privire la ceea ce a spus doamna de la Comisie. Dumnezeu a spus că trebuie să se verifice dacă vine un pericol de la aceste insecte. Atunci trebuie să spun și eu că Comisia, într-adevăr, nu a tratat bine acest subiect până acum. Aceste vietăți vin uh, de la unități de cercetare, după cum spuneam, dintr-o cultură sterilă acolo și au fost transmise, transferate în aceleași condiții sterile și către alte laboratoare sterile. Deci nu se poate recunoaște vreun pericol din partea acestor insecte. De fapt, și practica timp de decenii a demonstrat că nu vine niciun pericol de la aceste muște. Deodată, în 2009, din, deodată, pur și simplu, la anumite aeroporturi în Europa a început uh, un control uh, din punct de vedere veterinar al acestor muște. Nu se știe exact ce se înțelege prin aceste controle. Eu nu pot să înțeleg nici până astăzi cum uh, o muscă drosofila poate să fie examinată la aeroport de către un veterinar. Uh, ce exact se examinează la acea muscă. Nu știu exact, nici până azi n-am aflat, însă ce e clar este că cercetarea este împiedicată în mod considerabil, pentru că aceste muște nu mai pot să fie schimbate, interschimbate între universități și fiind dat că totuși se pune în pericol și locul, rolul Europei în cercetare, mi se pare grav. În ceea ce a spus domnul Viland, vreau să subliniez și eu un lucru. Uh, Probabil că fiecare pulover ar trebui controlat atunci în care s-ar putea să fie vreo furnică de cine știe ce țară terță când este trecută puloverul respectiv și intră în Europa. Avem totuși importuri mult mai periculoase de animale, chiar de insecte, în care sunt, de exemplu, și în hainele turiștilor câteodată ascunse. Poate pe astea, acestea ar trebui să le controlăm, dar nu insectele, o anumită specie de insecte în plus care vine dintr-un laborator steril pentru că protecția consumatorilor este doar o par, un paravan și nu se face decât, de fapt, tocmai să se împiedice protecția consumatorului și, laborat, și funcționarea unor laboratoare din Europa. Noi, cetățenii europeni, ne bucurăm totuși când există metode noi de combatere a Alzheimerului, a cancerului și a altor boli. Și dacă vrem să facem progrese, trebuie să promovăm această cercetare, nu să o împiedicăm. Vă mulțumesc! Thank you. So, uh, I...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 petiție însoțită de o scrisoare de la Comisia Agri, cerându-i să facă tot ce stă în putință și să nu aștepte în mod neapărat directiva care va fi elaborată în următoarele luni sau nu știm când. O să încercăm să uh, facem acest lucru cât mai rapid pentru că respectăm foarte mult cercetarea științifică. Mulțumesc! Să mergem acum la punctul numărul 8. În ceea ce privește o petiție din partea Spaniei referitor la un aspect similar, ar spune. Unde este petiționarul? Vă rog, aveți cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc că îmi dați posibilitatea să ne susținem poziția pe această temă. Uh, de trei ani, așa cum ați specificat, am luat la cunoștință de uh, Uh, răspunsul Comisiei la sfârșitul lui august 2013 și am transmis uh, documente secretariatului uh, Comisiei de Petiții, inclusiv avizul grupului consultativ fructe și legume al Comisiei și avizul, comisie, avizul EFSA în Uh, ceea ce uh, privește citricile, am avut un aviz în 2013 și vrem să prezentăm următoarele argumente. Nu știam că Comisia propusese Parlamentului și Consiliului crearea unui fond european însoțită de o propunere legislativă. Uh, acest lucru nu s-a întâmplat uh, înainte de 14-2013. Uh, trebuie să luăm în considerare autorizația titularului substanței active. Trebuie să scădem nivelul maxim al rezidurilor și, pentru, uh, și aceasta pentru uh, a rămâne într-un nivel uh, maxim de reziduri gestionabil. Nu avem substanțe active în Spania pentru a lupta împotriva dăunătorilor și bolilor și în fiecare an guvernul nostru trebuie să dea o serie de autorizații excepționale. Este o practică comună și acesta este cazul și în alte state europene. Lucrurile se petrec la fel, ceea ce produce uh, dificultăți la comercializarea produselor agricole între statele membre. Aceasta este agravată de apariția unor noi uh, boli și a unor noi dăunători care uh, vin în Uniunea Europeană din terțe țări, uh, precum și uh, produse vegetale. În proiectul de propunere de regulament al Parlamentului și Consiliului în ceea ce privește măsurile fitosanitare și protecție împotriva bolilor și a molimelor, a dăunătorilor. E bine, în ciuda acestei dispoziții se trec cu vederea o serie de lucruri. Există argumente de ordin tehnic și științific care uneori nu sunt uh, utilizate exclusiv. De multe ori uh, Comisia vine cu alte argumente, precum uh, în cazul unei alte directive, și Comisia are o poziție îndoielnică în ceea ce privește importul de produse din Africa de Sud, unde găsim dăunători sau boli. Uh, Uh, Comisia în 2011 a anunțat uh, noi măsuri de uh, luptă în ceea ce privește importul de citrice deja infestate care vin din aceste țări. Au fost constatate o serie de neajunsuri la nivelul sistemului de control. Există o lipsă de colaborare din partea organizației sud-africane care a Uh, ignorat măsurile uh, propuse uh, de la Bruxelles. De asemenea, Comisia a anunțat măsuri drastice, cum ar fi oprirea importului de citrice din Africa de Sud, în cazul în care s-ar găsi un al cincilea exemplu sau ar exista un al cincilea control care să constate prezența unor astfel de boli la sfârșitul lunii august 2013 au, făcut, au fost făcute noi constatări, însă Comisia nu a luat uh, nici cea mai mică măsură. Și Africa de Sud a hotărât să facă exporturi în Uniunea Europeană cu punct de plecare uh, din uh, regiuni unde aceste maladii, aceste boli nu sunt prezente. La sfârșitul lunii octombrie au fost făcute 34 de uh, constatări și Comisia nu a luat măsurile care se impuneau în ceea ce privește aceste citrice afectate. Acest uh, uh, lucru este demn de deplâns și Comisia Europeană a dorit să intro, uh, interzică importul de citrice din Africa de Sud, dar numai Africa de Sud exportă 15.500 de tone de citrice către Uniunea Europeană. În ciuda acestei interdicții, Africa de Sud continuă să exporte și Comisia, de fapt, nu a interzis uh, decât o parte mică, 100 de tone din aceste 15.500 de tone de care vorbeam, de citrice. Asta e ridicol. Comisia periclitează în felul acesta agricultura europeană, având în vedere acești dăunători și boli care uh, își au originea în Africa de Sud. Administrația europeană a luat așadar o uh, hotărâre arbitrară, fără să se bazeze pe uh, descoperiri științifice și ignorând uh, avizul EFSA. Acesta este în avantajul terțelor țări, dar poate să aibă un impact asupra agriculturii Uniunii Europene, mai ales producția de citrice. În acest sens, cerem uh, Comisiei PETI să lanseze o anchetă în această privință, situația citricelor, pentru că, după părerea mea, uh, Comisia noastră ar trebui să ceară uh, comisarilor de resort să-și exercite responsabilitățile, poate să cerem acest lucru chiar și președintelui Comisiei. Uniunea Europeană a cerut instituirea de măsuri excepționale față de alte state terțe, de pildă în cazul Argentinei, și a costat foarte mult Argentinei garantarea unui unei stări fitosanitare bune. Și aceste costuri ar fi valabile și pentru Africa de Sud. Uh, Uh, Uniunea Europeană nu este capabilă să uh, instituie un sistem de control uh, la origine în țările texte, terțe, mă scuzați, pentru a pune capăt exportului de citrice infestate trebuie să garantăm o securitate maximă atât pentru Uniunea Europeană cât și pentru terțele țări. Și pentru a încheia, o să vă spun că uh, trebuie să avem un... Uh, trebuie să uh, existe o uh, toleranță uh, de import, dar acest lucru nu este întotdeauna bine utilizat și unor este vorba de o concurență neloială la care sunt supuși producătorii Uniunii Europene de fructe și legume cerem o flexibilizare a regulilor fitosanitare astfel încât să avem de un număr mai mare de substanțe uh, active. Acceptăm uh, toleranța uh, de import atunci când suntem confruntați cu o situație cât se poate de precisă um, trebuie de asemenea să avem măsuri fitosanitare uh, în ceea ce privește substanțele active care să fie, reprezentat, uh, să fie respectate de FAO, uh, de toate de Organizația Mondială a Comerțului. Mulțumesc, doamnă președinte. Da. Doamna Renar, dacă doriți să răspundeți, dacă puteți să ne explicați. Mulțumesc. Da. Ați ridicat în discuție uh, niște teme importante în două zone diferite, guvernate de două tipuri de legislație. Uh, primul, uh, produsele uh, fitosanitare și ați vorbit despre disponibilitatea substanțelor active și ați vorbit la sfârșitul intervenției de toleranța de import uh, atunci când uh, este vorba de pesticide. Uh, și ați ridicat uh, și probleme legate de uh, uh, sănătatea de, deci de stadiul fitosanitar, sănătatea plantelor și pentru asta colega mea va răspunde. Intervenția dumneavoastră în ceea ce privește utilizarea pe scară mai mică. A existat un atelier de dezbatere marți în Parlament organizat de uh, eurodeputatul Paolo de Castro uh, pentru utilizarea pe scară restrânsă. Și la vremea respectivă, adică marți, Comisia a anunțat, uh, a anunțat un raport care, din păcate, este întârziat, va fi uh, publicat în ianuarie și regretăm acest lucru. Aici uh, Comisia va uh, propune crearea uh, Uh, unui uh, fond pentru utilizări uh, pe scară restrânsă și acest ajutor nerambursabil, acest grant va fi de 400.000 de euro pe lună. Aceasta va consolida schimbul de informații și activitățile de coordonare între statele membre și grupurile interesate pentru a ușura situația în caz de utilizări pe scară restrânsă. De asemenea, a finanțat uh, eranetul în ceea ce privește uh, gestionarea integrată a dăunătorilor. Acest proiect va începe în ianuarie 2014, va dura 3 ani, iar bugetul alocat este de 2 milioane de euro. Așadar, avem mai multe activități în curs Uh, și altele care vor începe foarte curând în această privință și suntem uh, încrezător că o mai bună coordinare și un schimb de informații între statele membre uh, este de mare utilitate. Pentru că adevărata problemă este că de multe ori uh, Uh, statele membre nu recunosc autorizațiile pe care le-au acordat uh, din lipsă de coordonare și de informare. Aș dori să subliniez că avem în Europa mai bine de 400 de substanțe active care sunt aprobate. Situația s-a îmbunătățit foarte mult Uh, aș spune, uh, în comparație cu 2010, când uh, ați făcut această petiție. De atunci am aprobat mult mai multe substanțe, în special noi substanțe active, cu un grad mai puțin ridicat de risc, cu risc redus, însă ceea ce facem acum este să ne asigurăm că statele membre pot să acorde autorizațiile necesare pentru produse fitosanitare, mai ales atunci când este vorba de substanțe uh, active noi sau cu risc scăzut. Uh, sigur, trebuie să se facă mai mult în ceea ce privește coordonarea și armonizarea activităților în Europa și între statele membre. Și aș vrea să ridic în discuție un punct. Ați vorbit de autorizațiile de urgență, faptul că multe state membre recurg la autorizațiile de urgență pentru că nu au suficiente uh, Uh, uh, substanțe active pentru a combate dăunătorii. Pe de o parte, acest lucru este adevărat, dar numai parțial adevărat. Majoritatea autorizațiilor date în sistem de urgență se dau pentru substanțe care sunt aprobate nu pentru că nu există mijloace de a proteja plantele, ci pur și simplu pentru că statele membre nu au resurse de a da autorizații în uh, regim normal, pentru că asta ar presupune o evaluare uh, foarte atentă. Deci ceea ce trebuie să facem este să asigurăm o mai bună recunoaștere reciprocă între statele membre. Și Comisia uh, încearcă să atingă acest obiectiv care constituie unul dintre uh, principalii uh, piloni uh, ai uh, regulamentului privind uh, uh produsele fitosanitare în 2009. Și ca un ultim punct aș dori uh, să menționez problema toleranței de import, pentru că ați spus că trebuie să ne îndreptăm uh, către un sistem în care activele, uh, substanțele active sunt aprobate și convenite pe plan internațional. Aș dori să vă reamintesc că există uh, niveluri maxime de uh, reziduri convenite internațional și Comisia participă activ în fiecare an la negocierile privind codexul acestor eh, niveluri maxime de reziduri, eh, MRS. Dar interzicerea eh, substanțelor active este mult mai dificilă, pentru că aprobarea substanțelor active nu are legătură numai cu sănătatea uh, umană, e vorba de protecția mediului, de uh, expunerea la astfel de substanțe uh, a operatorilor, e nevoie de norme foarte ridicate. Ceea ce pot să spun este că Uniunea Europeană este cât se poate de angajate să uh, recunoască codexul de niveluri maxime de reziduri, uh, codex uh, MRS, și vrem un sistem de coordonare uh, a sistemului uh, de utilizare uh, restrânsă la nivelul Uniunii Europene. Mulțumesc, președinte. Doriți să luați cuvântul? So the other point that was uh, concerns the, the risk for introduction of uh... Mulțumesc foarte mult. Acum, referitor la partea a doua a petiției, aceste noi boli care afectează lămâile, pe care, de fapt, nu originează în Europa, este prezent în uh, Africa de Sud, s-au făcut câteva interceptări în acest sens, 36 până acum cazuri constatate. E o problemă de mai multă vreme. Noi am încercat să discutăm cu Africa de sud de ceva vreme și prin asta înțeleg vreo șapte, vreo câțiva ani deja și nu s-au făcut uh, progrese. Am avut în trecut uh, acțiuni asemănătoare cu Argentina și cu Brazilia și acolo a durat o vreme uh, dar după ce am luat măsuri, au început să se conformeze cu cerințele noastre cu privire la importuri. Într-adevăr, um, am discutat cu um, Africa de Sud anul trecut în cadrul unui uh, grup și am spus că dacă sezonul următor nu sunteți în conformitate cu um, delegația noastră și avem uh, cel puțin 5 uh, interceptări, vom lua măsuri de partea UE. Și Până în august s-au făcut astfel de uh, interceptări 5, așa că am luat legătura cu autoritățile din Africa de Sud, am povestit cum stau lucrurile, am, am spus că e nevoie să luăm măsuri. Eram pe cale să propunem măsuri în acest sens. Au spus că um, sunt dispu- dispuși să ia și ei măsuri, să fie în conformitate, să documenteze acest lucru și să ne trimite documentele respective. Din păcate, acest lucru nu s-a, nu s-a întâmplat și am avut o serie de interceptări și în săptămânile următoare, iar explicația lor a fost că, da, bine, dar fructele astea deja fuseseră trimise spre transport și, uh, de fapt, uh, erau deja pe mare fructele când am semnat noi uh, acest angajament. Nu am putut să verificăm exact dacă așa stăteau lucrurile, dar nu eram mulțumiți oricum, le-am spus acest lucru și um, am primit și um, notificarea din partea grupului de lucru al, al Comisiei Agri și în cadrul uh, Comitetului Permanent pentru Sănătatea uh, Plantelor am luat măsuri pentru restricționarea importurilor din Africa de Sud, doar din acele regiuni, adică am permis uh, importul doar din acele regiuni care știam că nu uh, au astfel de boli. Această măsură a fost luată cu majoritate calificată și va fi publicată săptămâna viitoare. Este vorba de o măsură care se aplică doar fructelor din acest sezon. Nu se poate aplica și în sezonul următor pentru că la sfârșitul acestui an am cerut um, um, EFSA să ne vină cu un nou document de certificare. De fapt, e vorba de un uh, proiect de document în acest moment. S-a făcut o audiere publică. Vom avea documentul final în ianuarie și apoi vom evalua ce măsuri să luăm anul următor. Mulțumesc. Domnului Turgais. Mulțumesc foarte mult, domnul președinte. Voi fi succint pentru că știu că deja suntem în întârziere. Discutăm această petiție aici, în cadrul comisiei noastre. Am ascultat părerea Comisiei Europene și cred că ar trebui să ne dea Comisia mai multe explicații cu privire la întârzierile legate de uh, fondul acesta care se încearcă uh, a fi uh, pus la dispoziție pentru sănătatea plantelor, pentru că se încearcă măsuri pentru crearea rezistenței plantelor. Acum, spuneați că există riscuri. Vreau să știu dacă Comisia are intenția de a adopta măsuri în curând pentru a evita ca astfel de produse contaminate din Africa de sus să intre în uh, Uniunea Europeană. Aceste boli au un impact negativ asupra citricelor din uh, Uniunea Europeană și s-ar putea ca problemele să fie destul de grave. E vorba de niște dăunători care sunt destul de, de, de um, periculoși și trebuie să ne asigurăm că um, evităm astfel de intrări. Petiționarul a solicitat de asemenea o reciprocitate a normelor cu țările terțe, mi se pare că este o cerere perfect justificată și uh, grupul nostru a solicitat întotdeauna acest lucru. E nevoie de o reciprocitate totală, trebuie să se autorizeze importurile de substanțe interzise din țările terțe doar atunci când există justificări bune în acest sens și când utilizarea acestor substanțe într-adevăr se justifică. Pentru că adesea, atunci când se autorizează um, importul de astfel de substanțe, produsele noastre europene își pierd din competitivitate pe piață Trebuie să apărăm uh, produsele noastre. Și cred că acest lucru reprezintă un leitmotiv al uh, lucrărilor comisiei noastre și în acest sens mă adresez Comisiei Europene. Mulțumesc, doamnă președinte. Mi-am încheiat uh, um, prezentarea. Mulțumesc, domnule Iturgais. A, da, bine, trabaj. Doamna Badia, mulțumesc, doamnă președinte. O problemă pe care o avem deja de mai mult timp, cred eu, deja din 2010 s-a făcut cererea, dacă nu mă înșel, și Comisia a recunoscut acest lucru din 2010 până în 2013, așadar avem în continuare aceeași problemă. Dar nu înțeleg de ce nu reacționează Comisia. Nu reacționează? Sigur, așa spun acum Comisia, mai ales uh, funcționarii de la comisie s-au comportat corect. Au spus că nu este așa ca și cum li s-ar fi înaintat acum o săptămână. E vorba de o cerere din 2012. Se vorbea despre faptul ca să se evalueze corect, în fine, impactul asupra mediului. E vorba și de combaterea importului de uh, dăunătoare din uh, statutul, state terțe, dar cum reacționăm, de exemplu, dacă e vorba de o boală care nu mai se referă și nu mai atacă numai uh, fructe, de exemplu, ci atacă și plantele în general. Ce face Comisia? Cum, uh, cum va controla această situație? Sigur că există o posibilitate de toleranță în funcție de țară, Există mai multe prevederi diferite pentru diferite țări, dar nu înțeleg de ce nu se reacționează imediat, având în vedere situația de care vorbim acum. Și nu înțeleg nici de ce, dacă avem un răspuns din Africa de Sud, mi se spune că acest contingent a fost, fusese deja trimis, mă întreb de ce nu reacționează Comisia. E clar că există o problemă la importuri și la importul și de boli. Deci credem că Comisia totuși e destul de paralizată și nu reacționează. Din 2010, repet, uh, situația este aceeași în spațiul mediteranean. Citricele din spațiul uh, mediteranean și în Uniunea Europeană au fost, uh, au fost din păcate, atacate de mai multe tipuri de uh, epidemii și Comisia nu reacționează, spune că statele membre sunt uh, responsabile, dar trebuie să se găsească și o coordonare la nivelul european. Ar fi trebuit să existe această coordonare deja de mai de mult. Mă întreb dacă nu s-ar putea folosi un studiu din 2009-2010 care, cred eu, a fost finanțat chiar cu fonduri europene, chiar cu fonduri din partea statelor membre. Deci statele reacționează, din câte văd eu. Poate că ar trebui să știm ce a făcut Spania, de exemplu, în această chestiune dar am senzația că nu prea corespundem așteptărilor agricultorilor. Comisia ar trebui să reacționeze la o problemă care există deja de mult timp și care, din păcate, a crescut între timp. Mulțumesc foarte mult. Domnule Boștinaru, foarte scurt, vă rog. I never imagined that we shall have... Nu mi-am imaginat niciodată că vom avea două petiții atât de similare, drosofila melanogaster și cazul pe care îl discutăm acum cu regimul fitosanitar și mă uit la noi și mi se pare că suntem foarte ridicoli. Îmi pare foarte rău să spun. Ne e frică de drosofila melanogaster, care de fapt nu face decât să aducă bețe roate la cercetarea europeană, dar nu tratăm uh, corect o chestiune care are așa un impact clar pe agricultura noastră și pe producția uh, în general. Din 2010, deci trei ani de acum trei ani cu un, o chestiune care are un impact economic și medical foarte evident, nu a fost uh, tratată cum trebuie și văd aici că este nevoie de un sistem de urgență care să poată să oprească importurile în cazul în care este necesar și să înceapă, de exemplu, un tratament, să permită un tratament. Pentru că dacă nu există un sistem care să se bazeze pe reacție rapidă, trei ani sunt suficiente pentru, sunt suficienți pentru a distruge sute de hectare de plante și de copaci sau eventual pentru a distruge toată producția, eventual toată piața europeană, fără să știm exact care este impactul medical pe sănătatea publică. Este evident, cred, acest raționament. Avem atât de multe instrumente uh, diverse, dar nu avem instrumente care să fie legate direct de economie și de sănătatea publică. Mulțumesc. Mulțumesc, domnule Boștinaru. Este foarte evident că, cum a spus domnul Boștinaru înainte, chiar acum este vorba de o temă extrem de importantă. Ați rezumat foarte bine. Trebuie să fim foarte delicați atunci când tratăm un subiect atât de periculos. Cred că ar trebui poate să cerem un text foarte scurt în care dumneavoastră ați putea să dați posibilitățile petentului pe care le aveți la dispoziție și să vedeți care sunt, să vorbiți cu el care sunt posibilitățile de modificare a legislației pentru a vedea ce este mai important decât, de exemplu, um, drosofila melanogaster de care vorbeam înainte. Noi așteptăm din partea Comisiei o expunere completă, pentru ca să putem transmite mai departe petiționarilor care să poată să folosească aceste Uh, informații și să poată să fie mai uh, informați. Bine, și acum uh, trecem la următorul punct. Următoarea petiție este cea din partea domnului Michael Rolf, de cetățenie britanică, punctul 9, așadar. Ce anume? Da, iertați-mă, doamnă președinte. Mulțumesc, dar ar trebui să știm dacă există un codex elementarius pe care noi să putem să-l folosim pentru că ca să știm, de exemplu, că produsele, unele produse nu sunt acceptate. Mă îngrijorează ce spuneți. Vorbim de o piață globalizată și vorbim de siguranță, așa cum s-a spus și înainte. Avem atâta grijă la drosofila, dar pe de altă parte suntem extrem de laxi la, o, la boli importante și periculoase care pot să ne afecteze sănătatea. E vorba de milioane de tone, ne jucăm cu focul aici, să știți. Vrem să rămânem competitivi și dacă nu există reciprocitate, nu putem să fim uh, competitivi. Deci, s-a spus că e nevoie de Excepții, da, vorbim de excepții, dar noi avem nevoie aici de o soluție pentru că se creează rezistențe deja. Mulțumesc, mulțumesc uh, foarte mult pentru această precizare și cred că am primit o promisiune că se va face ceva. Bine, mulțumesc. Trecem mai departe la punctul 9, petiția adresată domn către domnul Michael Rolf. E vorba de legislația cipriotă în domeniul construcțiilor și presupusa incompatibilitatea acesteia cu reglementării Uniunii în domeniul consumatorilor. Domnule Rolf, sunteți aici? Da? Da? Vă rog. Madam Chair and uh, Committee Member. Doamna președintă, această com, uh, prezentare a fost pregătită de cei cinci petenți care mulțumesc posibilității pe care ne-a stat-o de a ne adresa uh, comisiei. Înțelegem că ați primit uh, o prezentare uh, în avans și, de fapt, reacționăm la ceea ce a spus uh, Comisia. Autoritățile cipriote sunt responsabile de asigurarea uh, unui uh, nivel de siguranță a clădirilor. Răspund pentru orice omisiuni sau uh, neajunsuri. În ianuarie 2005, Ministerul de Interne uh, din uh, Cipru Uh, a hotărât că aceste uh, clădiri, uh, clădirile noastre, se înclinau cu 115 mm pe an și că trebuie să se facă ceva pentru a le stabiliza. I-am invitat pe Peten să participe la o întâlnire pe 7 ianuarie 2005. La acea întâlnire autoritățile și-au uh, exprimat îngrijorarea că dezvoltatorii uh, sau constructorul nu a făcut nimic pentru a remedia lucrurile. S-a spus foarte clar atunci că uh, sau uh, uh și-au luat în responsabilitate dezvoltarea că vor uh, stabiliza fără nicio întârziere uh, uh, construcțiile respective. Sigur, uh, au fost desemnate persoane care să super, supervizeze, domnul Agapiu, persoana care trebuia să supravegheze aceste lucrări. Apoi trebuia să se dea și un program al acestor reparații. Ce s-a întâmplat? A fost înlocuit un zid de susținere, însă autoritățile nu au făcut nimic pentru a asigura că aceste clădiri sunt stabilizate și reparate. Se pare că dezvoltatorul dicta, de fapt, autorității PDC ceea ce urma să facă și ce să nu facă, uh, sperând să scape, uh, indiferent de consecințe. Poate vă întrebați de ce noi ne-am întreb, ne bat și noi. Și uh, se pare că uh, domnul Agapiu era uh, legat în toată această afacere de uh, soția arhitectului. Și domnul Agapiu a fost transferat de la PDC și n-a mai putut fi contactat. După aceea, ni s-a spus că corupția și nepotismul uh, influențaseră uh, deciziile uh, autorităților și susținuseră dezvoltatorul. Sigur, asta nu ne liniștește cu nimic. Acum clădirile se înclină cu 119 mm. Sigur că acest lucru ne îngrijorează. Stresul crește tot uh, mai mult. Uh, faptul că uh, ne-am luptat pentru dreptate foarte mult timp. Unii nu au altă alternativă decât să locuiască în aceste case care se prăbușesc pentru că n-au unde să se ducă. Sănătatea și mulțumirea lor în viață au fost distruse am fost supuși prea mult la acest coșmar și avem nevoie în mod disperat de ajutorul dumneavoastră pentru a veni cu soluții, astfel încât uh, să uh, trăim în pace restul vieții. Pentru a încheia și a rezuma, în 2005 uh, s-au început lucrări de consolidare dar noi am uh, uh, fost supuși unor stresuri uh, suplimentare. Sigur, fundațiile au fost consolidate pentru a se ajunge la cerințele din autorizația de construire. Însă, pentru că acest lucru nu s-a realizat, vrem despăgubiri, mulțumim uh, Comisiei și așteptăm să primim ajutorul dumneavoastră, astfel încât să se rezolve odată pentru totdeauna această uh, problemă. Mulțumesc. Dau cuvântul reprezentantului Comisiei. Aș vrea să pun o întrebare petentului. Ați încercat să obțineți câștig de cauză? să obțineți uh, uh, despăgubiri apelând la mediatorii ciprioți? la uh, instituțiile, uh, instanțele de justiție din uh, Cipru? Da. Ne-am uh, adresat ombudsmanului cipriot de două ori și ultima dată când ne-am dus uh, ombudsmanul ne-a spus că problemele sunt de o natură tehnică mult mai pronunțată pentru ca să fie abordate de ombudsman. La fel s-a întâmplat și cu instanțele? Nu, nu ne-am adresat instanțelor, pentru că ar fi însemnat să acționăm în instanță guvernul cipriot și nu cred că am fi avut câștig de cauză. Nu, mă refer la persoanele care au construit uh, uh casele. Uh, sigur, am uh, uh, apelat la consultanță juridică, dar aceștia ne-au spus că de fapt asta era egal cu a acționa în instanță guvernul cipriot. Dar, sigur, comisia este cea care trebuie acum să dea un răspuns, să reacționeze. Mulțumesc, doamnă președinte. În primul rând, dați-mi voie să ne exprimăm Uh, simpatia cu situația în care s-a uh, aflat petentul, s-au aflat petenții. Așa cum s-a spus la ultima întâlnire uh, din martie a Comisiei, nu putem face nimic. Problema pusă de uh, petenți este problema legislației care se aplică sectorului construcțiilor și mai ales mecanismele uh, care trebuie să asigure construcția clădirilor în funcție de normele de securitate și de sănătate și dacă acestea sunt uh, demne scopului pentru care au fost construite. În petiția inițială Ați menționat o lege din Cipru din 2007, care, de fapt, uh, uh, transpune în sistemul juridic cipriot uh, directiva privind practicile comerciale neloiale. Și din conținutul petiției nu se pare că chestiunea în cauză și anume eșecul autorităților cipriote de a uh, Uh, repara aceste clădiri nu poate să fie încadrată ca o uh, practică comercială neloială. Uh, această directivă apără uh, interesele economice ale consumatorului și, sigur, aici lucrurile sunt diferite pentru că se referă la securitatea și sănătatea cetățenilor. Prin urmare, uh, Comisia nu vede nici un temei pentru a continua cu această acțiune. Noi îi sfătuim pe petenți să se consulte cu asociațiile de resort din Cipru pentru a primi despre despăgubiri în conformitate cu legislația din Cipru. Mulțumesc. Domnule Watson, vă rog. Thank you, Madam Chair. Um, I take the... Mr. Rolf is a constituent of mine. Mulțumesc, domnul președinte. Iau cuvântul pentru că domnul Rolf vine din aceeași circumscripție electorală ca și mine și am urmărit cu atenție acest caz, plângerea dumnealui și uh, mă interesează foarte mult. Înainte să intervin, aș vrea să vă întreb de ce dacă este cineva de la reprezentanța permanentă a Ciprului aici astăzi. Cred că aceasta este o, o rușine, doamnă președinte, pentru că reprezentanțele permanente sunt foarte conștiente de agenda comisiei noastre și cu chestiune ca aceasta ar fi trebuit să trimită un reprezentant. Poate că le cereți, doamnă președinte, să ceară să vină un reprezentant de, de la reprezentanța permanentă aici. Doamna circumscripție, doamnă președinte, doamnă circumscripția mea, au existat probleme foarte mari în legătură cu uh, construcțiile um, de acest tip. Au existat foarte multe calamități, au existat uh, încercări de măsuri să nu se mai dărâme, uh, clădiri care au fost construite fără autorizație, fără să se respecte standardele, dar totuși în 2004 uh, s-a prăbușit, de exemplu, o clădire și a trebuit presiune foarte mare pentru ca să se revină la normal. Descop uh, Apoi s-a descoperit că planificarea acestor proprietăți, de exemplu, nu era deloc uh, conform cu ceea ce se hotărâse la început, la standarde inginerești, uh, construite la standarde inginerești mult mai joase, iar guvernul, uh, iar uh, acum proprietățile nu sunt sigure și nu pot fi vândute de asemenea. Sunt conștient de faptul că articolul 345 din tratat exclude chestiunile de proprietate din, din competența UE, de aceea circumscripția mea s-a adresat astfel cu privire la um, directiva care prevede protecția consumatorului. Intenția legislatorului a fost foarte clară însă. Ministerul de Interne a cerut o acțiune în, în Cipru, așa cum am auzit de la domnul Rolf, care însă nu s-a respectat, iar Uniunea Europeană este o piață unică la bază și piața unică oferă cetățenilor libertatea de a-și achiziționa proprietăți unde doresc, de a rezida unde doresc în Uniunea Europeană. Însă dacă piața unică nu le mai oferă aceste drepturi și Uniunea Europeană nu le mai oferă și accesul la justiție, la, așa cum și-ar uh, dori-o în statele membre, atunci Uniunea Europeană nu mai poate să ofere această protecție cetățenilor piața unică presupune că achizițiile din, făcute în altă țară trebuie să intre sub incidența de justiție a tribunalelor din acea țară. Și aș vrea să întreb dacă comisarul care se ocupă de piața internă sau comisarul care se ocupă de protecția consumatorului a menționat această problemă cu guvernul și a discutat despre ea cu guvernul Ciprului. Dacă nu este cazul, atunci întrebarea este dacă acum vor face. Nu se poate face chiar nimic pentru a ajuta cetățenii în această situație, fără ca ei să trebuiască să aștepte în proceduri uh, legislative foarte lungi. Pe această bază, doamnă președinte, eu aș dori să transmit o cerere către Comisie și către dumneavoastră ca ea să acționeze la nivelul cel mai înalt pentru ca interveni, să intervină pe lângă Guvernul Ciprului pentru a asigura, deci, justiție pentru petiționari. Mulțumesc! Mulțumesc, sunt absolut de acord cu dumneavoastră, dragă, stimate domnule Watson, și înțeleg că cum se simt oamenii când uh, sunt confruntați cu astfel de probleme. Mă întreb însă de ce nu s-au dus, uh, nu s-au adresat justiției cipriote, aceasta este însă pers- opinia mea personală. Pentru a clarifica lucrurile însă trebuie spus că delegația cipriotă a fost uh, informată de discuția care va avea loc astăzi, au ales să nu vină sau nu au putut să vină, nu știu, dar nu sunt aici. Noi am decis să trimitem o scrisoare comisarului și în același timp să trimitem o scrisoare și ministrului de interne din Cipru pentru ca aceștia să ia o poziție în legătură cu această chestiune și mă întreb dacă Comisia ar putea găsi de asemenea o soluție alternativă pentru ca să rezolve problema petiționarilor. Dacă găsiți vreo cale prin care se poate face presiune asupra guvernului cipriot, atunci aceasta ar fi foarte binevenit. Any, any other, uh, would you like to say any... Mai doriți să spuneți ceva? Nu, mulțumesc. <laughs> Thank you. Vă mulțumim. Oh, yes. Mr. Valesa, we do have yes, Mr. Valesa. We are not left with much time, but... Eh, eh, Domnule Valesa, da. Nu mai avem decât 5 minute, voi eh, vorbi foarte pe scurt. Nu mai avem decât doi membri în sală, în plus. Atunci pot să vă zic dumneavoastră direct. Cred că trebuie să ținem cont de trei lucruri în acest raport. În primul rând, acesta va fi ultimul raport anual al comisiei noastre în această legislatură. Deci cred că ar trebui să sublinieze activitățile noastre din 2013, dar ar trebui de asemenea să dea și o privire de ansamblu despre toată legislatura. Cred că ar trebui să evaluăm în primul rând în ce măsură Comisia a reușit să răspundă așteptărilor cetățenilor. Și anume în, urma noilor competențe primite prin uh, tratatul de la Lisabona. De asemenea, cred că trebuie să se facă sugestii despre cum uh, activitatea uh, noastră ar trebui să fie mai utilă, mai practică, nu numai în Parlamentul European, ci și în colaborare cu celelalte instituții, cum ar fi Comisia Europeană și Ombudsmanul. Și cred că trebuie de asemenea să ne gândim și la o îmbunătățire eventuală a activității noastre în colaborare cu autoritățile naționale din statele membre. Aceasta este deci pe scurt părerea mea despre ceea ce ar trebui să conține acest document. În ceea ce privește structura, cred că ar trebui să împărțim în trei sau patru capitole. Primul capitol să se concentreze pe activitățile ultimului an, 2013. Trebuie să folosim o abordare pe teme cheie. În următorul capitol trebuie să facem o analiză și o evaluare a activității noastre, să ne uităm la audierile pe care le-am avut, la rapoartele speciale, alegerea ombudsmanului, dar cred că este și necesar să evaluăm recomandările din ultimul raport pe 2011. 12, îmi cer scuze. Și ce ar mai trebui să mai considerăm este să ne gândim la o îmbunătățire a metodelor de lucru și la necesitatea de a revizui uh, regulile interne ale comisiei noastre. Cred că este foarte important, trebuie să fim mândri, cred, de activitatea noastră și să o analizăm și ca atare. Și apoi, cred că trebuie să și subliniem și să îmbunătățim cooperarea cu Ombudsmanul European prin uh, punerea în aplicare a unui nou acord interinstituțional. Cred că ar trebui de asemenea să analizăm posibilitatea noastră de a ne implica în rețeaua ombudsmanilor europeni. Cam atât din partea mea. Cred că am respectat și timpul, nu? Because we are only three. Fiind dat că suntem numai trei, pot să vă spun că salut foarte mult uh, abordarea dumneavoastră pentru acest raport, să nu se uite totuși și inițiativa cetățenească și faptul că acum tragem învățămintele din primul an de implementare al acestei inițiative. Sper ca moștenirea aceasta să treacă și la legislatura următoare și la următoarea Comisie PETI și sper să se inspire din acest document pentru următoarea, deci Comisia următoare să se inspire. Așadar, vreau să mai adaug și eu ceva. Îmi place că avem un, o abordare uh, oarecum de renoire a activității noastre, vreau să vă spun că am făcut acest lucru deja la noi în țară. Nu este ideea mea. Când am auzit-o pentru prima dată pe doamna O'Reilly când s-a prezentat aici în calitate de candidat, a reușit să creeze o comisie de petiții în uh, circumscripția sa din Irlanda, din Parlamentul din Irlanda. Și cred că este o idee foarte bună. Și mă întreb dacă fiecare ar putea să-și exprime dorința să se întocmească o comisie similară în toate parlamentele naționale, în statele membre, așadar. Am mai înaintat această idee Parlamentului meu, dar cred că experiența pe care o avem în calitate de membri în această comisie din Parlament este o expertiză pe care trebuie să o transmitem mai departe membrilor din parlamentele naționale. Pentru că este mult mai creativ să lucrăm așa în această comisie decât uh, în parlamentele naționale, de exemplu. Deci sunt de acord și mă bucur de această abordare. Da, vă mulțumesc și eu de această, pentru această sugestie. În ceea ce privește inițiativa cetățenească, sigur că o vă punem în primul capitol, bineînțeles. Vă mulțumesc. Bun. Two items uh, are suggested to be removed from those to be S-a sugerat uh, înlăturarea a două puncte de pe lista celor care trebuie închise, petițiile de închis 15 și 16. Una din partea unui spaniol cu privire la, depun, la, la rampele ecologice, tot din Spania, apoi cea cu privire la desemnarea zilei de 22 iulie ca ziua europeană a comemorării victimelor actelor de ură. Se dorește deci menținerea deschisă a acestor două petiții. Suntem în minoritate, dar putem să decidem noi, văd. Bine, așa facem. Mulțumesc. Have a nice weekend. I close the meeting. <laughs> uh,